Euh, Dragi colegi, vă propun să deschidem ședința de lucru. Ordinea de zi v-a fost uh, transmisă, nu am de propus modificări, nu mi-au fost sugerate modificări, astfel că adoptăm ordinea de zi. În ceea ce privește comunicările, nu am nimic deosebit să vă spun și de aceea vă propun să trecem uh, direct la punctul 3 și să-i dăm cuvântul doamnei Regina Bastos, care va discuta despre Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe referitoare la gestiunea financiară. Acesta este un dosar uh, oarecum mai vechi pentru că este legat de planul de relansare european din noiembrie 2008, deci face parte din pachetul de măsuri care au fost anunțate iar uh, farmecul uh, acestei uh, instituții a condus până în momentul de față la o situație de blocaj, pentru că sesizarea oficială a Parlamentului nu figurează în proceduri, iar cererea noastră de cooperare întărită nu a fost abordată decât extrem de târziu, în timp ce comisia sesizată pe fond, Comisia Regii, deja anticipase negocierile negocierea cu Consiliul. Așadar, ne aflăm într-o situație critică, într-o oarecare măsură. Chiar dacă comisia sesizată pe fond a discutat unele elemente de negociere cu Consiliul înainte de orice dezbatere parlamentară și uh, Uh, dacă um, în baza unei interpretări uh, abuzive ne-a fost um, interzis să facem un astfel de demers, ni se pare esențial ca comisia noastră să se poată exprima în acest dosar pentru că, evident, uh, un punct important este cel legat de Fondul Social European, care și în buget este un punct important de sprijin și, evident, trebuie să ținem seama de importanța reformelor în privința Fondului Social European, de unde și importanța de a ne exprima poziția în acest dosar. Îi mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor pentru că și-a dat peste cap uh, calendarul și a trebuit să Uh, ținem seama și de calendarul comisiei sesizată pe fond. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Oricum, uh, mi se părea important uh, că trebuie să încadrez aspectele de procedură în care veți interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru că ați plasat acest raport într-un context și ne-ați uh, prezentat uh, care este mm, punctul de pornire al avizului. Aș vrea acum să vă prezint câteva informații despre modul în care am lucrat la raportul de aviz privind uh, FEDER, uh, Fondul Social European și Fondul de Coeziune în ceea ce privește simplificarea cerințelor. După cum bine știți, am asistat uh, la o criză economică severă în ultima perioadă, ceea ce a avut uh, presiuni, ceea ce a pus presiuni foarte mari asupra resurselor financiare. De aceea este important uh, să luăm măsuri acum pentru a atenua aceste presiuni și pentru a permite o distribuție, alocare și utilizare mai eficiente ale fondurilor comunitare. Acestea sunt uh, instrumente fundamentale pentru sprijinirea statelor membre și a beneficiarilor, în special uh, IMM-urilor confruntate cu criza. Știm că în momentul de față economia se bazează pe IMM-uri, iar o bună utilizare a acestor fonduri comunitare este esențială pentru a clădi bazele pentru creșterea viitoare. IMM-urile sunt motorul economiei europene și principalii actori în generarea de creștere durabilă, pentru că ei um, produc um, rezultate de calitate și cantitative. Există um, foarte multe IMM-uri în Uniunea Europeană care reprezintă 90% din companiile din Uniunea Europeană și acestea sunt responsabile pentru 75 de milioane de locuri de muncă. Industria, industriile cheie în care activează IMM-urile sunt adesea vulnerabile la crizele economice. De exemplu, este vorba de domeniul construcțiilor, construcția de locuințe și așa mai departe și tocmai aceste IMM-uri din aceste sectoare au suferit cel mai mult. Din acest motiv, Comisia și Parlamentul au acordat o atenție deosebită modului în care sunt utilizate aceste fonduri și au căutat uh, modalități de simplificare a cerințelor pentru accesarea uh, fondului de coeziune și a politicii de coeziune. este un instrument uh, foarte important pentru completarea politicilor și resurselor naționale și uh, regionale. Din aceste motive, Parlamentul trebuie să adopte măsuri pentru ca utilizarea acestor fonduri să devină mai simplă și mai puțin birocratică. Astfel am ajuns să elaborăm acest raport și mie mi s-a dat uh, sarcina de a redacta acest raport, de acest proiect de aviz. Este un aviz uh, relativ simplu, există câteva amendamente de principiu, două, care sunt uh, similare raportului Comisiei Regii. Acestea au ca scop de a sublinia Uh, importanța optimizării finanțării comunitare în vederea implementării acestor măsuri pe piața muncii. Trebuie să, să păstrăm uh, oamenii pe piața muncii, trebuie să creștem numărul de locuri de muncă și pentru aceasta trebuie să furnizăm instrumente de acest gen pentru ca oamenii să poată reveni pe piața muncii. Am uh, inclus de asemenea și o scurtă prezentare a um, procedurii. Data pentru amendamente este mâine. Și sperăm ca acest raport să fie aprobat într-un timp rezonabil pentru a fi cât mai eficienți. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Schrotter, apoi doamna Linde. Toți vicepreședinții noștri s-au mobilizat. Vă rog. Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportoarei pentru ceea ce ne-a expus acum, dar nu sunt de acord cu ea. În această modificare a regulamentului fondurilor structurale europene este vorba de fapt de trei lucruri centrale – Primul lucru, care de fapt privește și comisia noastră și competența sa, și cred că acesta a fost și motivul esențial pentru care președintea a cerut să obținem o poziție mai bună față de acest punct, este dacă FSE-ul va fi finanțat 100% de la Uniunea Europeană peste o perioadă mai lungă de timp și dacă astfel statele membre nu vor putea să, nu vor trebui să contribuie cu finanțare în această perioadă. Aceasta însă a fost respins de către Consiliu. Problema a fost însă că Parlamentul, și aceasta ține și de domnul Kirilov, a întârziat atât de mult cu avizul încât a, nu a reușit să obțină o poziție înainte Consiliului. Și, de fapt, domnul Kirilov a preluat poziția Consiliului fără să mai adauge nimic. De aceea ne întrebăm acum în comisie, de fapt, dacă ar trebui să lăsăm lucrurile așa sau nu, sau dacă trebuie să încercăm, domnul Kirilov, de fapt, să încerce să lupte pentru finanțarea de 100% a, a, din bugetul Uniunii Europene FSE, pentru că nu e vorba de a disponibiliza mai mulți bani, ci e vorba de a disponibiliza bani din domenii în care sunt blocați acești bani. Și pentru a vedea și cum putem ajuta statele membre prin rezerve care rămân la dispoziția acestora care după aceea să se poată pune la dispoziție pentru cofinanțare, deci un fel de finanțare anticipată. Nu este foarte dificil pentru că avem oricum o întârziere în uh, plata banilor către statele membre, dar, din păcate, Consiliul a refuzat această propunere. Dacă dorim o confruntare cu Consiliul pentru a putea face investiții în locurile de muncă pe piața europeană, cred că acesta este momentul să o facem și atunci ar trebui să arătăm acest lucru. În al doilea rând, nu este vorba numai de IMM-uri, ci este vorba de proiecte foarte mari, proiecte de amploare. Este vorba de faptul că proiectele care se află sub peste, mă scuzați, spune vorbitoarea, 25 de milioane până la 50 de milioane, uh, dacă trebuie sau nu să fie aprobate de comisie aceste proiecte de investiții. Eu sunt pentru o aprobare din partea comisiei, pentru o verificare a felului în care se folosesc banii și pentru o verificare ulterioară și pentru ca să nu avem atât de multe probleme după aceea procedural. Este o schimbare foarte importantă și este o problemă dacă nu reușim să o impunem. Un al treilea punct foarte relevant pentru comisia noastră este faptul că există o facilizare pentru delocalizarea întreprinderilor. Deci se pot încasa fonduri structurale și după aceea într-o perioadă foarte scurtă de timp, întreprinderea se poate delocaliza în alt stat membru. Aici s-a portat o discuție foarte amplă, aici cred eu că ar trebui să facem o, scris, o, o schimbare. Cine primește mai multe fonduri sau fonduri structurale trebuie să rămână la fața locului și trebuie să creeze locul de muncă indirect la fața locului din fondurile acestea. Eu nu cred că ar trebui să urmăm aici poziția Consiliului, ci ar trebui să avem o poziție proprie. În orice caz, noi vom înainta amendamente în acest sens. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, doamna Lin și după aceea doamna Sipel. Mulțumesc. Pe mine mă îngrijorează amendamentul 2 și 4, pentru că mi se pare că se, elimina, se elimină posibilitatea unei finanțări 100%. Se spune în textul original, este necesar să se modifice pentru o perioadă limitată de timp. Asta este ceea ce spune textul. Nu spune la infinit pentru că există limitări uh, financiare pentru statele membre care funcționează în momentul de față la finanțarea de 100% pe o perioadă limitată pe care este nevoie de acești bani. Știu de la FSE, de exemplu, că nu se poate aplica uh, cofinanțarea pentru că banii nu pot uh, statele membre nu pot face apel la banii din partea Europei pentru că nu pot disponibiliza acești bani. Trebuie să ținem cont de toate aceste greutăți pentru că eu cred că în a continuarea pe amendamentele 2 și, 2 și 4 în această formulare ar fi greșit. Mulțumesc, doamna Sipăl. Mulțumesc. Nu avem numai o problemă de conținut, ci și o problemă de calendar. Eu sunt de acord cu doamna președinte că mai ales în contextul în care vrem să creăm locuri de muncă, ar fi fost foarte bine dacă tocmai această comisie ar fi jucat un rol mai important în aceste proceduri și de aceea decizia este destul de supărătoare. Problema finanțării de 100% pe care nu am clarificat-o atunci când am făcut propunerea acum un an, când am văzut propunerea pentru prima dată, eu cred că a fost o idee foarte bună, trebuia să găsim o soluție pentru a reacționa la criză foarte repede și pentru a da o soluție regiunilor mai ales, nu neapărat statelor membre. Eu zic că trebuie să facem această diferență regiunile afectate trebuiau să poată să acceseze acești bani cât de repede. Însă, în ceea ce privește conținutul, pentru că nu vreau să vorbesc acum de ce s-a întâmplat, avem problema următoare. Consiliul a decis cu majoritatea statelor membre să nu aprobe această formă de finanțare și s-a tot uh, zbătut să nu treacă această decizie. Dacă Parlamentul însă decide acum în majoritate că dorește să urmeze propunerea Comisiei și dorește să țină de această propunere de finanțare de 100%, atunci am avea o problemă de calendar pentru că ar trebui să negociem în primul rând compromisuri și nu am avea probabil nicio rezoluție înainte de pauza parlamentară de vară și nimeni nu ar avea de profitat. Mi se ar părea de aceea important ca această comisie să hotărească o poziție de principiu să ajungă la o hotărâre, să spună că de principiu consideră sau nu consideră corectă uh, decizia Comisiei, și în ceea ce privește procedurile următoare, în ceea ce legate, de fonduri, să ia decizie care țin de criză și nu să elimine toate propunerile care s-au făcut acum. În ceea ce privește amendamentele, eu cred că noi, Comisia pentru Ocupare, ar trebui să mai, intre, să mai introducem și anumite chestiuni legate de crearea de locuri de muncă. Eu cred că noi, în calitate de Comisie pentru Ocupare, nu ar trebui să vorbim numai de orice fel de locuri de muncă, ci de locuri de muncă bine plătite și bune, pentru lucrători. Trebuie deci să specificăm acest lucru și la punctul în care se vorbește de posibilitățile care trebuie create pentru ca pentru oamenii care își pierd locul de muncă, trebuie să găsim o soluție pentru ca ei să găsească cât de repede un alt loc de muncă. Și aici cred eu că la noi în comisie ar trebui să arătăm că ni se pare important să se creeze locuri de muncă noi și echitabile, pentru că atunci când se închide, de exemplu, o întreprindere, să nu se intre într-un cerc vicios în care uh, lucrătorii trebuie să fie obligați să accepte din ce, locuri de muncă din ce în ce mai proaste și din ce în ce mai prost plătite. Așadar, eu sunt uh, pentru nu neapărat o discuție de conținut cu privire la acele finanțare de 100%, deși eu salut această propunere, eu zic să ne mai gândim încă o dată la propunerea aceasta și să încercăm să modificăm amendamentele, creând o prioritate, spunând că avem nevoie de locuri de muncă bine bune și bine calificate și în același timp echitabile și să nu creăm locuri de muncă precare. Mulțumesc! Merci, Madame Mulțumesc, doamna Messner, și apoi domnul Thomas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, criza a generat uh, astfel de probleme pe piața forței de muncă și, bineînțeles, Comisia trebuie să decidă uh, modul în care fondurile comunitare sunt puse la dispoziție într-o manieră mai eficientă, mai echitabilă și, de asemenea, această alocare a celor, de disponibilizare a celor 100% de, din fonduri este o bună, bună deci, decizie, dar, în orice caz, avem nevoie, tocmai în astfel de situații de criză, să uh, nu renunțăm în general la, la cofinanțare. De fapt, asta își dorește Comisia în general, însă în momentul de față trebuie să discutăm poziția noastră cu privire la aceste 100% uh, fonduri. Îmi doresc, bineînțeles, să ajungem la o decizie cât mai rapidă care să-i ajute pe oameni, o decizie eficientă și, de asemenea, mi se, poate, uh, mi se pare foarte important, uh, eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu, uh, Uh, politic. Uh, până vineri mai avem posibilitatea de a introduce amendamente, însă în orice caz mi se pare foarte important ca în cazul uh, îmbunătățirii calificărilor să analizăm foarte bine piața forței de muncă. Trebuie să discutăm cu companiile, pentru că companiile sunt cele care știu ce locuri de muncă pot oferi. Din păcate, acest aspect este prea puțin luat în considerare în raport și tocmai de aceea vreau să fac această completare. Prin urmare, trebuie să avem o decizie cât mai rapidă și această uh, decizie trebuie să ajute cât mai rapid pe oameni uh, să ajungă din nou pe viața forței de muncă și să iasă din criză. Uh, Thomas Mann. Domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să ne gândim dacă dorim să sprijinim această idee a cofinanțării. Mi se pare foarte important. Avem un element aici foarte uh, esențial. Uh, Ideea este nu uh, doar aceea de a furniza fonduri uh, comunitare. Uh, Cofinanțarea este însă un aspect esențial care asigură, practic, uh, furnizarea de fonduri regiunilor, uh, societăților. Însă ideea este ca aceste fonduri comunitare să fie folosite într-o manieră eficientă. Cofinanțarea reprezintă un element esențial al tuturor uh, ideilor noastre de finanțare și tocmai de aceea nu trebuie să ne distanțăm de ea. Consiliul uh, Um, și uh, toate celelalte instituții uh, comunitare și-au dat seama că e greu să ajungă la o, un numitor comun. Însă, cred că în acest con- context trebuie să spunem clar că uh, aceste decizii revin comisiei noastre, intră în, com- în competențele noastre, trebuie să decidem și să asigurăm, practic, acest numitor comun. Nu se poate ca regii să se ocupe de această temă, pentru că comisia noastră, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, este cea care trebuie să fie responsabilă pentru aceste, aceste aspecte. Uh, în amendamentul 3 se spune clar că trebuie să fie asigurate locuri uh, de uh, formare profesională pentru tineri, lucru important. Acest lucru ar putea fi completat oarecum, însă, pe ansamblu, consider că raportarea s-a integrat pe o cale potrivită și poate că în săptămânile viitoare, pe care le avem în continuare la dispoziție, am putea să luptăm mai mult decât am luptat până în momentul de față. Pe ansamblu observ că avem posi- uh, poziții diferite, însă sunt absolut convinsă, convins că Regina Bastos va putea ajunge la un compromis. Și uh, acest raport consi- uh, cons- reprezintă, de fapt, baza acestor compromise. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai există și alte solicitări de luări de cuvânt. Am și eu câteva observații suplimentare, dacă nu este cazul. Cred că pentru comisia noastră este important să nu subestimăm miza poziției pe care suntem pe cale să o adoptăm. Din două motive. De fapt, din trei motive. Primul motiv uh, este că eficiența cheltuielilor fondurilor comunitare și dificultatea mobilizării uh, din cauza cofinanțării în perioada de criză au fost argumente foarte puternice pentru ca în propunerea sa inițială Comisia să propună acest mecanism de finanțare 100%. Cred că dacă întoarcem spatele analizei crizei și realității și necesității de a adapta unele instrumente comunitare în fața crizei este o poziție de complicitate cu Consiliul care nu are decât un obiectiv și anume uh, finanțele sau finanțarea statelor membre. Această abordare întoarce spatele mm, spiritului Fondului Social European și conduce la dificultăți în aplicarea FSE. Foarte sincer, în ziua în care vom face un bilanț al fondurilor de coeziune, vom fi obligați să recunoaștem că statele membre noi nu au fost uh, deloc uh, înarmate cu mijloacele necesare pentru a face față crizei și nu se vor afla în uh, situația de a mm, asigura convergența. Sunt situații cu care ne-am întâlnit în Spania și Portugalia, pentru că aceste fonduri nu au fost readaptate și nu au fost aliniate la realitatea din teren, din noile state membre. Sigur, au existat și probleme de capacitate de absorție a fondurilor, știm cu toții acest lucru, dar uh, asta s-a întâmplat pentru că uh, nu s-a aliniat uh, ceea ce exista la realitatea din teren. De aceea, convergența acestor economii rămâne un subiect uh, dificil, pentru că aceste economii au fost puternic afectate de criză. Dacă nu spunem nimic în această situație, înseamnă că renunțăm la eficacitatea bugetară europeană. În al doilea rând, în ceea ce privește negocierile cu Consiliul, sincer, toată lumea sau toți parlamentarii care sunt prezenți aici nu încetează să susțină cât de multe prerogative au și cât de mult trebuie să corecteze orientările deficitare ale Consiliului și pentru că unii din această instituție au vrut să predetermine poziția Parlamentului înainte chiar să aibă loc uh, deliberarea geografică, practic Consiliul ne pune cu botul pe labe și cred că nu este deloc acceptabil. În al treilea rând, înțeleg foarte bine urgența acestei discuții, dar, dragi prieteni, acest Parlament și-a demonstrat uh, simțul de răspundere și în 24 uh, de ore am închis foarte multe dosare când au existat urgențe politice. Știm foarte bine să ne mobilizăm atunci când există o urgență politică. Știm foarte bine să finalizăm negocierile la timp, dar Consiliul a avut a predeterminat uh, poziția Parlamentului și doar pentru acest motiv nu trebuie să fim și noi complici. Îi spun uh, cu prietenie doamnei Regina Bastos lucrul următor. Să salut uh, contribuția amendamentului 3, așa cum este acesta prezentat. Cred că nu vor fi probleme cu acesta. Însă, în ceea ce privește amendamentele 2 și 4, care constituie uh, centrul poziției domnului Kirilov în Comisia Regii, mă întreb uh, care mai este rost, care mai e rostul să avem un astfel de proiect de aviz dacă mergem în această direcție. Modul în care ne pronunțăm pe această chestiune Oricum, domnul Thomas Mann ne spune vom vedea data viitoare, dar data viitoare va fi reformat Fondul Social European și dacă plecăm cu această analiză și dacă uh, nu facem nimic în prima situație care ni se oferă într-un astfel de context de criză, atunci Fondul Social European uh, nu își va mai găsi rostul. Dar dacă credem în ceea ce facem, dacă credem că Fondul Social European este util pentru a crea locuri de muncă în zone dificile, să nu-mi spuneți că statele nu au o problemă de cofinanțare. Eu respect foarte mult ambiția Consiliului și voința președinției spaniole pe care o voi ajuta cât de mult pot pentru a merge cât mai repede. Dar cred că dacă Parlamentul um, trebuie să facă ceva, trebuie să adopte o poziție cât mai pertinentă. Oricum, respect ceea ce a făcut raportoarea noastră, dar am să, vreau să-i spun sincer că nu împărtășesc abordarea care se referă la miza cofinanțării. Vă dau cuvântul, doamnă raportor, dacă nu vor și alți colegi să intervină. Așadar, dau cuvântul doamnei raportor pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor și mai ales dumneavoastră, doamnă președinte, pentru contribuția dumneavoastră. Este într-adevăr un subiect foarte delicat și cred că nu sunt prima care spun că în contextul crizei economice și sociale eu consider că fondurile de coeziune sunt un instrument esențial pentru a găsi o strategie de ieșire. Însă este evident, în ceea ce privește cel puțin poziția mea, că fondul de coeziune trebuie să joace un rol foarte important și mă refer aici la fondul social, mai ales și la fondurile structurale, pentru că ele ne-ar putea da ocazia să uh, ajutăm statele membre să iasă din această criză, să intre într-o perioadă de creștere. În calitate de raportor, eu nu pot pur și simplu să închid ochii în fața șanselor pe care le avem acum. Trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Dacă astăzi nu ne dovedim a fi flexibili în ceea ce privește cofinanțarea, nu cred că vom putea obține ceea ce dorim. Adică, dacă folosim aceste fonduri în așa manieră încât să reducem birocrația, dacă se reduce simplitatea prin care se accesează aceste fonduri, este bineînțeles mai dificil să le folosești. Trebuie să ajutăm IMM-urile să își îmbunătățească locurile de muncă create în Uniunea Europeană. În ceea ce privește amendamentele care s-au înaintat, în legătură cu raportul uh, Kirilov din partea regii, acestea se leagă de flexibilitatea acestor instrumente, astfel încât fondurile de coeziune și fondurile structurale să poată fi folosite cât de repede. Și, bineînțeles, uh, pentru ca ele să poată fi folosite eficient de către instituțiile care le pun în aplicare. În același timp, nu am uitat că există persoane care sunt sceptice în legătură cu reforma Fondului uh, Social European pe viitor. Cred că aceasta ar fi o ocazie pentru Parlamentul European și mai ales pentru Comisia noastră să lucreze cu Comisia și Consiliul și să găsească o formă adecvată pentru Fondul Social European. așa încât, într-o manieră cât mai amplă, să se poată folosi fondurile structurale, să se poată folosi și aplica politicile de coeziune. O politică esențială și indispensabilă de ieșire din criză ar fi așadar uh, această abordare. După cum uh, spunea și colegul meu înainte, nu sunt uh, rigidă în ceea ce privește aceste schimbări, sunt gata să ascult uh, ce spun colegii și voi citi cu atenție amendamentele care pot fi înaintate până mâine, pe 5 martie. În același timp însă doresc să păstrăm o abordare pragmatică a subiectului, care în momentul de față este indispensabilă. pentru ca să putem colabora pe această temă și în viitor în comisia noastră. Mulțumesc! Cred că acesta, într-adevăr, este un obiectiv pe care toată lumea îl aprobă. Bineînțeles, după aceea, detaliile sunt cele care creează probleme, dar, în orice caz, trebuie să vedem care sunt uh, părerile celorlalți. După cum ne-a amintit, însă, doamna raportor, termenul de depunere a amendamentelor pentru acest proiect de aviz este mâine la ora 12. Apoi vom analiza amendamentele la următoarea noastră reuniune de comisie pe 16 martie și vom vota a doua zi după aceea pe 17 martie pentru că comisia competentă de fond trebuie să se pronunțe pe aceste amendamente pe 17 și 18 martie. Am încheiat așadar acest punct de pe ordinea de zi și vă propun acum să trecem la punctul următor, punctul 4, și anume analiza amendamentelor cu privire la proiectul de aviz al domnului Ole Christensen despre um, portofoliul de tranzacționare și resecuritizare și cerințele de capital, precum și procesul de supraveghere a politicilor de remunerare. Aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru amendamentele numeroase pe care le-au înaintat. Cred că este posibil să găsim un acord și o majoritate în această problemă și apoi să putem transmite mai departe raportul uh, Comisiei Econ. În Danemarca, multe bănci au trebuit să închidă din cauza crizei și statul a făcut eforturi să asigure rezervele, economiile mm, și depozitele cetățenilor pentru ca să nu se piardă toate. În circumscripția mea, în regiunea Nord Jutland din Danemarca, a existat, de exemplu, un faliment al unei bănci care a avut consecințe foarte nefaste pentru cetățeni. Au existat uh, oameni care și-au pierdut uh, pensiile sau economiile pentru că le investiseră în acțiuni și, bineînțeles că pierderea a fost enormă. În Danemarca, dar și în alte țări, s-a spus că băncile daneze au uh, luat riscuri foarte mari în urma unei politici uh, ale, a managementului bancar prin care acesta își acorda singur uh, opțiuni în legătură cu acțiunile sale în funcție de creșterile curs, la cursul acțiunilor pentru banca proprie, ceea ce a dus, bineînțeles, la faptul ca bancherii să poată lua riscuri mult mai mari în această speculă pentru a face câștig. Și trebuie să ne asigurăm că așa ceva să se poată împiedica pe viitor. Trebuie să încercăm să găsim un echilibru în acest raport, mai multă transparență în sectorul bancar. Și dinamica trebuie să fie una contra căreia să putem să acționăm pentru că este vorba de un sector în care totuși se creează multe locuri de muncă dacă lucrurile merg bine. Iar acum voi vorbi pe scurt despre amendamente. Amendamentul 14, 43 și 45 din partea aceluiași coleg, eu sunt pentru aceste amendamente, dar la, la amendamentul 53 Trebuie să schimbăm oarecum formularea și la 41, 42 și 43 din partea doamnei Zimmer aș vrea să propun un compromis. Iar uh, la susținerea politicii salariale, și la remunerare, trebuie să spunem că primele sunt uh, de, au fost de 30 de ori mai mari decât uh, salariul ca atare al unui angajat din bancă. Dacă folosim acesta ca model de calcul, este destul de problematic, dar există mai multe posibilități de a crea un echilibru. Deci poate n-ar trebui să formulăm atât de concret, dar sunt de acord cu celelalte puncte. Sunt convins că vom putea găsi un compromis. Alți colegi au vorbit la amendamentul 44, 61 și 55 despre alte modele posibile. Nu cred că trebuie să intrăm prea mult în detaliu, pentru că cu siguranță vom avea modele pe piață în viitor care sunt mai bune decât cele pe care le găsim noi acum. Dar argumentarea dumneavoastră mi se pare foarte bună pentru modelele pe care le-ați propus. Doamna Deli, la amendamentul 46, vorbește de un rezultat uh, pe 5 ani. Eu propusesem între 3 și 5 ani, care mi se pare mai bine. Există apoi amendamentul 47, 48, 50 și 51 unde putem găsi un compromis pentru că suntem de acord, de fapt, pe conținut. Dar eu n-aș dori să vorbim neapărat de sancțiuni. Dacă vorbim de sancțiuni, trebuie să fim însă foarte preciși. Mie nu prea îmi place cuvântul sancțiuni însă. Eric și doamna Zimmer s-au referit la 54 și vorbeau despre remunerare. Mie nu mi se pare foarte fericită această formulare. Iar la 65, 70, 57 și amendamentul următor modifică amendamentul 6. Apoi avem amendamentul 59 și doamna Deli la, a înaintat acest amendament ca și pe celelalte și e vorbește despre componentele de remunerație variabilă și de componentele de remunerație fixă. 80% acestea ultimele. Mi se pare totuși destul de greșit să găsim aceste cifre direct, dar cred că putem să mai discutăm pe această temă. La 60, din partea Heric și Timăr, de fapt spunem același lucru. Iar la 62 e vorba de 5 ani, din nou. Eu aș vrea însă să avem minim 3 ani. Iar la 63 spunem de, din nou același lucru. Poate că ar trebui să găsim aici o soluție. În orice caz, aceasta a fost așa o, o imagine de ansamblu asupra raportului. Poate că săptămâna viitoare am putea să mai discutăm o dată despre toate amendamentele, să mai negociem înainte să votăm în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule raportor. Înainte de a, de a da cuvântul domnului Messner, aș vrea să le reamintesc membrilor comisiei că raportul pe care ni l-a prezentat uh, Eurofond ieri structura de la Dublin, care reunește pentru a doua oară o supraveghere a situației întreprinderilor la nivel european cu o segmentare a analizei pe sectoare. Deci există o identificare a ceea ce se întâmplă în sectorul financiar. Uh, Cred că pentru noi aceasta ar putea să fie o sursă de elemente concrete foarte bogate care ne vor ajuta în această discuție. Chiar dacă aceasta vine după termenul de depunere a amendamentelor, am putea să luăm în considerare sursele exhaustive care se regăsesc în acest raport și care clarifică foarte multe din elementele noastre. Doamna Messner și apoi domnul Thomas Mann. Doamna Messner, în primul rând. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte în numele ALDE și uh, în numele domnului Kreuzmann, care din păcate nu, se poate, nu ni se poate alătura astăzi, vreau mai întâi de toate să-i mulțumesc raportorului pentru efortul depus. Grupul nostru este de acord cu cele spuse de către raportor, este de acord cu, uh, cu mențiunile făcute de domnia sa și uh, tocmai de aceea am renunțat la amendamente. Vom fi de acord și cu uh, amendamentele domnului Thomas Mann. Grupul meu vede anumite dificultăți în cazul amendamentelor care au fost introduse de către stânga și uh, de către verzi. Pentru că acolo ni se pare că politica de remunerare ar fi mult prea restrictivă și tocmai de aceea nu vom putea vota în favoarea acestor amendamente. Aceasta a fost declarația mea foarte scurtă. Asta din pricina faptului că domnul Kreutzmann nu poate fi astăzi aici, însă cu siguranță vom purta discuta, discuții și în viitor, iar domnul Kreutzmann va putea purta în special aceste discuții cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Lui Olev vreau să-i spun din nou că rapoartele sale sunt uh, foarte bune ca întotdeauna. Nu putem decât să fim de acord cu acest raport. Am, uh, m-am concentrat asupra a trei amendamente și uh, tu, Ole, ai spus că ești de acord uh, cu amendamentele mele. În ceea ce privește flexicuritatea, am colaborat foarte bine și cred că colaborarea noastră poate continua. Mi se pare important să spunem că instituțiile bancare pot să urmeze ceea ce au fost uh, ceea ce au stabilit. Uh, pot spune clar că vor CSR, că nu sunt uh, instituții caritabile, ci din potrivă sunt uh, înțelenite în acest principiu social. Da, putem atinge acest obiectiv. Ole a spus că în Danemarca s-au uh, înregistrat o serie de falimente bancare, astfel de falimente s-au uh, înregistrat și în, și în alte state membre. Din păcate, multe dintre aceste instituții financiare nu au reușit să garanteze investițiile realizate, însă această posibilitate, această această situație ne face ne dă posibilitatea acum de a dezvolta responsabilitatea um, uh, funcționarilor bancari. Aceștia trebuie să decidă care sunt uh, instrumentele pe care le vând. Vând aceste instrumente pentru că, într-adevăr, uh, pentru că primesc mai mulți bani ca urmare a vânzărilor înregistrate sau știu cu adevărat ceea ce vând, ce risc, ce componentă de risc conține aceste, aceste instrumente. De multe ori, de multe ori, uh, angajații acestor instituții fie nu știau uh, care este conținutul de active toxice pe care îl vând, uh, fie știau și în ciuda aceasta în ciuda acestui fapt au vândut aceste instrumente. În orice caz, în momentul de față, stabilitatea financiară poate fi asigurată. Ideea este că CSR trebuie să fie respectat. Sunt de acord cu Ole în ceea ce privește amendamentul 51 300 de 300 de ori mai mare, da, sună, sună bine, dar poate că nu avem nevoie de o astfel de formulare. Știm că remunerațiile sunt mult mai mari, uh, sunt foarte mari, însă uh, cred că ar trebui să fim mai precauți. Ole a spus că e dispus să facă compromisuri și lucrul acesta este esențial. Și încă ceva, doamnă președinte, în uh, Comisia CRIS ne-am uh, ocupat deja de această temă. Am discutat acolo care sunt uh, responsabilitățile pe care trebuie să și le asume instituțiile bancare, care sunt posibilitățile care ni se acordă nouă din punct de vedere politic pentru a con- controla și a supraveghea acest, acest segment de piață. Cred că tema poate fi discutată și în, acest, în această comisie, pentru că acum nu vorbim doar despre, despre criza economică, despre criza instituțiilor financiare, ci despre criza sistemul, sistemelor sociale și tocmai de aceea sunt absolut uh, convins de faptul că poziția comisiei noastre poate fi luată în considerare. Um, Ole, mult succes în continuare și cred că vom ajunge la un compromis cu care putem trăi cu toții liniștiți. Uh, Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Domnul Albert mi-a cerut cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, în cadrul grupului ECR, suntem de părere că această propunere este un exemplu uh, de doctrină europeană bine cunoscută și anume doctrina crizei benefice. Adică orice criză este un pretext de a acumula puteri la Bruxelles și de a înlătura puteri de la autoritățile naționale. Fie că este vorba de un dezastru um, ecologic, terorist uh, și așa mai departe, întotdeauna este un pretext de a aduna tot mai multe puteri la Bruxelles și de a lua din puterile autorităților naționale. Cred cred că este, este o abordare greșită. De asemenea, unele dintre aceste propuneri, inclusiv unele dintre amendamente, sunt greu de implementat și am să vă dau și câteva exemple amendamentul patru, unde se face apel la, o, la comisii de remunerare independente. După părerea mea, ar fi foarte greu de realizat acest lucru în cele, în cele 27 de state membre. La amendamentul 9 se face apel la uh, scoaterea de sub lege a mm, uh, hedging-ului pentru angajații instituțiilor financiare. Cred că este extrem de greu de implementat o astfel de măsură. De, de altfel, ar fi o mm, interferență neautorizată utilizată um, în viața privată a cetățenilor individuali și de aceea ne-am opune acestui amendament. Apoi, credem că ceea ce se propune aici nu este doar o um, cumulare de puteri inutilă la Bruxelles, ci transferă competențe fără să transfere responsabilități și aceasta este o separare uh, periculoasă între competențe și responsabilități. Credem că este o abordare complet greșită pe care nu am putea să o susținem. Mulțumesc. Mai există și alte solicitări de intervenții? Din partea comisiei? Doamna Walter? Nu este aici. Așadar, îi dau cuvântul din nou raportorului. for øh, som jeg er Vă mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Și eu sunt convins de faptul că putem atinge un compromis. Sunt uh, fericit că Helmar uh, nu mă sprijină, pentru că dacă m-ar fi sprijinit, dacă ar fi fost de acord cu mine, aș fi fost uimit. Nu doar Uniunea Europeană va avea rolul de reglementator al acestui sector, ci întreaga lume își dorește ca uh, Uh, posibilitatea apariției unei noi astfel de crize bancare să fie eliminată. Avem discuții de același gen în Statele Unite ale Americii și, de asemenea, în Regatul Unit se uh, încearcă acum promovarea unei astfel de, unei astfel de proceduri și uh, în ceea ce privește salariile, există deja astfel de, de centre independente de stabilire a remunerațiilor și uh, sper că Europa va, va fi un exemplu pozitiv și pentru celelalte părți ale lumii. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Până pe 16 martie, de fapt între 16 și 17 martie vom vota pentru ca să așteptăm mai întâi Comisia de Fond uh, care se pronunță pe 26 și 27 aprilie. Am terminat acum și cu acest punct de pe ordinea de zi și, din păcate, acum va trebui să vă rog să mergeți să beți o cafea sau să dați câteva telefoane, pentru că trebuie să suspendăm acum ședința până la 10.30, când vom vota cele două puncte care sunt pe ordinea de zi la vot. Se suspendă ședința până la 10 jumătate.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

Chers collègues, si je peux vous inviter à... Dragi colegi, haideți, vă rog să luați loc după această întrerupere legată de incapacitatea mea de a organiza lucrările așa cum trebuie pentru a putea să continuăm uh, fără întrerupere. În câteva momente, domnul comisar ne va prezenta strategia pentru 2020, iar la 10.30 am prevăzut o sesiune de voturi și nu-mi place să schimb uh, ordinea voturilor. Vom uh, proceda la adoptarea a două scrisori în cadrul competențelor noastre cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Vreau să îi semnalizez uh, Uh, domnului uh, comisar că există și membrii uh, ai PPE-ului care se află printre noi, însă în același timp PPE-ul are un, organizează un seminar la Budapesta, așadar îi scuzăm din start. Oricum, unii membri lipsesc, de aceea poate sala poate părea mai goală. Trecem așadar la punctul 5 de pe ordinea de zi. Uh, vă supun întâi uh, atenției uh, adoptarea unei prime scrisori care se referă la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Este vorba de o cerere privind uh, industria mobilierului și îmbrăcămintei din Lituania. Aș vrea să supun această scrisoare la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Am adoptat cu unanimitate. De fapt, am grupat votul pentru că aveam uh, două cazuri din Lituania. Am terminat așadar cu sesiunea de voturi. Îi mulțumesc uh, domnului comisar pentru răbdare. Sunt bucuroasă să-i urez bun venit oficial în uh, calitatea sa de comisar. Veți vedea, domnule comisar, că în această comisie avem un obicei prost, adică vrem să ne întâlnim uh, foarte des cu dumneavoastră pentru a ne ține la curent cu privire la dosarele de care trebuie să ne ocupăm. Sunteți uh, astăzi aici pentru a prezenta documentul înaintat ieri de comisie și anume strategia 2020 pentru noi este foarte important să auzim ce aveți de spus um, imediat după anunțarea acestei strategii. Am vrea să știm care sunt principalele orientări din punctul de vedere al Comisiei și după aceea vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri care cred că v-ați obișnuit deja. Aveți cuvântul, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, distinși membri. Sunt uh, recunoscător uh, că mi-ați dat ocazia astăzi să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Este vorba de prima întâlnire de când uh, prima comisie, de când comisia a fost investită. Așadar, mă bucur să mă aflu alături de dumneavoastră în această calitate. Într-adevăr, voi începe cu un document critic pe care sunt uh, pregătit să-l discut astăzi cu dumneavoastră. Așa cum spunea doamna președintă, vreau să profit de toate ocaziile pentru a discuta cu membrii comisiei și uh, în mod individual, dacă este necesar, dar și în plenară pentru a continua acest dialog subiectul este de o importanță critică, mai ales într-o vreme de criză. Știți că ieri Comisia și-a prezentat propunerea privind strategia europeană pentru o creștere inteligentă, verde și inclusivă. Cred că dialogul între Comisie și Parlament este esențial pentru succesul acestei strategii. Aceasta vine la 10 ani de la strategia de la Lisabona. Prima perioadă se încheie anul acesta și suntem cu toții de acord că strategia pentru înlocuirea strategiei de la Lisabona trebuie să fie mai simplă, mai eficientă și mai țintită. După părerea mea, acest document îndeplinește aceste obiective și satisface două scopuri principale. Un uh, scop este pe termen scurt și anume abordarea crizei economice și reîntoarcerea cetățenilor uh, pe piața muncii. Acesta este un obiectiv fundamental. Pe termen mediu, Uniunea Europeană trebuie să aibă un model economic și social pentru a face față provocărilor globalizării, schimbărilor tehnologice eh, și demografice și schimbărilor climatice. Agenda de la Lisabona oferea deja niște răspunsuri la globalizare în Europa. Și cred că și noua strategie trebuie să fie un eh, răspuns eh, la criză și la globalizare. Propunerea noastră plasează ocuparea forței de muncă și lupta împotriva șomajului în centrul strategiei pentru că aceasta este principala preocupare a oamenilor din Europa. Statisticile sunt uh, foarte elocvente în acest sens. Șomajul în Europa atinge aproape 10% din uh, forța de muncă și se așteaptă că va crește. Sarcina cea mai urgentă așadar este reducerea uh, șomajului și de aceea uh, preocuparea noastră este întărirea incluziunii sociale și crearea de locuri de muncă. Comisia a propus trei priorități sau factori uh, cheie sau vectori cheie. Aceștia sunt, de fapt, pilonii strategiei. Aceștia sunt următorii. În primul rând, creștere inteligentă prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și pe inovație. În al doilea rând, creștere durabilă prin promovarea unei uh, economii mai eficiente, mai ecologice, mai pline de resurse. Și în al treilea rând, creștere inclusivă prin promovarea ocupării forței de muncă, prin asigurarea coeziunii sociale și teritoriale. Toate aceste trei elemente sunt importante. Creșterea inclusivă se va baza pe strategia europeană de ocupare și pe metoda deschisă de coordonare pentru incluziune socială și protecție socială. Probabil că sunteți de acord că există o integrare mai puternică a politicilor de ocupare aici decât în strategia de la Lisabona. Dacă vrem să obținem rezultatele către care tindem și politicile din alte domenii trebuie să țină seama de politicile sociale și de ocupare. Apoi există o componentă socială uh, și de ocupare în acești piloni de creștere. Deci nu ne limităm doar la al treilea pilon. Apoi, îmbunătățirea calității educației, a formării profesionale pe toată durata vieții este esențială. Apoi, trebuie să îmbunătățim legăturile între educație și piața muncii pentru a facilita tranziția tinerilor către piața muncii. Apoi, susținerea economiei competitive va avea efecte pozitive pe piața muncii prin crearea de locuri de muncă ecologice. Deja am început să discutăm acest lucru cu comisarul pentru schimbări climatice. Doamnă președinte, distinși membri, punctul central al um, strategiei va fi îndeplinirea țintelor noi va trebui să îndeplinim cele trei priorități. Avem trei priorități și cinci ținte. Și propunem să ne concentrăm pe niște ținte clare care să acopere componentele principale ale strategiei și care să le facă mai vizibile prin uh, discuția cu Consiliul. Țintele propuse subliniază importanța pe care Comisia o acordă politicilor sociale și de ocupare. Și pentru mine cel mai important este ținta de ocupare. Vrem să creștem ținta de ocupare a populației între 20 și 64 de ani printr-o mai bună implicare a femeilor de la 69% la cel puțin 75%. Uh, a doua țintă socială importantă este să reducem numărul de europeni uh, care trăiesc sub pragul sărăciei cu 25%. Asta înseamnă să scoatem din sărăcie 20 de milioane de oameni. În al treilea rând avem o țintă a educației și anume să reducem uh, abandonul școlar de la 10% și să creștem uh, ponderea populației care a finalizat educație terțiară la cel puțin 40%. Cifra actuală este 31%. Știm că aceste ținte pot să fie atinse prin strategii adaptate la diferitele state membre. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Diversitatea este o valoare europeană, însă trebuie să considerăm diversitatea și ca pe o provocare unii uh, au uh, provocări mai mari de a atinge aceste ținte decât altele. De aceea propunem ca aceste ținte să fie transpuse în ținte naționale care să țină seama de specificul fiecărui stat membru. Comisia va face tot ce îi stă în putință pentru a sprijini statele membre în, uh, ad în adoptarea propriilor ținte care trebuie să fie realiste și concrete. Uh, și țintele comisiei sunt ambițioase și realiste. Comisia propune o abordare uh, tematică prin abordarea de inițiative. Avem uh, trei piloni, cinci ținte și șapte astfel de inițiative specifice. Acestea sunt următoarele. Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă, utilizarea mobilității și platforma europeană împotriva sărăciei. Conform noii agende pentru competențe și locuri de muncă, agenda uh, cheie este flexicuritatea. Aceasta este esențială pentru modernizarea pieței muncii pe baza consensului la care am ajuns în ultimii câțiva ani. Aceasta trebuie să combine uh, flexibilitatea cu securitatea sau siguranța locurilor de muncă. Flexicuritatea trebuie să faciliteze dobândirea de noi competențe care să contribuie la îmbunătățirea competențelor, îmbunătățirea ocupării și creșterii productivității. În acest sens, Comisia va dezvolta noi proiecte în acest sens. Aceste proiecte se concentrează pe uh, adecvarea între competențe și piața muncii, și uh, pe sprijinirea tinerilor pentru a accesa piața muncii, apoi reconcilierea mai bună între viața profesională și viața privată și uh, promovarea uh, ocupării pe, dura- pe toată durata vieții. Apoi uh, vom, va trebui să ținem seama de toate aceste contribuții. Următoarea inițiativă legată de mobilitate se referă la dezvoltarea unei agende pentru a îmbunătăți uh, educația și pentru a îmbunătăți performanța tinerilor pe piața muncii. În acest sens, uh, voi prezenta în curând un cadru integrat de acțiune pentru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii. Apoi trebuie să îmbunătățim legăturile între educație și piața muncii. Aceasta va fi o comp- componentă esențială. Tinerii vor fi confruntați tot mai mult cu tranziția pe piața muncii. De aceea este nevoie de acțiuni pentru a îmbunătăți uh, uceniciile uh, sau uh, stagia, uh, stagiaturile și alte experiențe de muncă. Probabil că vă amintiți când uh, ne-am întâlnit la audierea în Parlament în ianuarie, am salutat ideea uh, schemei uh, tip Erasmus pentru primul loc de muncă pentru a oferi locuri de muncă tinerilor din toată Uniunea Europeană și sunt uh, bucuros să vă confirm astăzi că prima schemă uh, EURES va fi lansată în curând. Această schemă va facilita plasarea intracomunitară pentru tineri și um, în, în special în IMM-uri și schimburile între statele membre. A treia inițiativă se referă la platforma europeană împotriva sărăciei, care va crește considerabil dimensiunea socială a Europei în 2020. Uh, Împreună cu obiectivul principal de reducere a sărăciei, aceasta va întări um, concentrarea strategiei pe mecanismul um, deschis de coordonare prin atribuirea unui rol esențial în monitorizarea progresului. Doamnă președinte, rolul Parlamentului în uh, guvernanța Europei în perspectiva 2020 va fi, esenți- va fi esențial. Comisia face un apel la Parlament pentru a prezenta un aviz privind liniile directoare integrate pentru Consiliul din iunie. Parlamentele naționale vor fi de asemenea invitate să își exprime interesul și să își uh, însușească strategia uh, Europa 2020. De asemenea, este nevoie ca regiunile și autoritățile locale să își asume un rol mai puternic și să își însușească obiectivele stabilite prin strategia 2020. Și uh, trebuie să existe de asemenea și strategii naționale și bugete în acest sens. Apoi, partenerii sociali, societatea civilă trebuie să fie implicate mai mult în uh, elaborarea și implementarea politicilor. De asemenea, Fondul Social European trebuie să fie utilizat mai eficient și acesta trebuie să fie legat de prioritățile Europa 2020. Sunt uh, interesat să mă angajez în discuții cu această comisie uh, cu privire la zonele care țin de responsabilitatea mea. Trebuie să ne concentrăm pe următoarele domenii abilități și uh, satisfacerea nevoilor de competențe viitoare. Flexicuritatea despre care v-am vorbit deja și cu privire la care am participat ieri la un seminar organizat de domnul Sarcas. A fost într-adevăr uh, un, uh, un eveniment foarte fructuos, foarte constructiv. Apoi, incluziunea activă este un alt element. Locurile de muncă verzi și inițiativa de înverzire a economiei. Știu că Comisia lucrează la mai multe rapoarte pe aceste domenii și aștept cu interes să primesc uh, punctele dumneavoastră de vedere. Așadar, întrebarea este următoarea. De unde va merge, uh, unde se va întrepta strategia 2020 după ce a fost emisă de către Comisie? După cum știți, știți, Consiliul uh, European de primăvară de pe 25 și 26 martie va discuta propunerea Comisiei. Pe baza concluziilor sale, Comisia va prezenta o propunere mai detaliată cu privire la liniile directoare integrate, inclusiv liniile directoare privind ocuparea prevăzute de tratat. Acestea vor fi discutate din nou în Consiliu în lumina unei, unui aviz al Parlamentului, iar Consiliul din iunie va adopta strategia care va rezulta. Doamnă președinte, distinși uh, deputați, Cred cu tărie că succesul noii strategii este vital pentru uh, bunăstarea și prosperitatea viitoare ale cetățenilor Europei. Dacă vrem ca continentul nostru să fie lider mondial uh, în uh, privința economiei sociale, care asigură bunăstarea durabilă a cetățenilor, atunci toți actorii trebuie să colaboreze pentru a asigura succesul. Institu ca instituție care reprezintă cetățenii, Parlamentul este esențial în, acest, în această colaborare și voi colabora cu dumneavoastră pentru a transforma această strategie într-un succes. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Euh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Acum am o dilemă a președintelui tipică uh, și anume că am 17 colegi pe uh, ordinea de zi, uh, pe lista de vorbire și voi aplica regula președintelui care este să limiteze timpul de vorbire pentru două minute, pentru ca toată lumea să poată lua cuvântul. Și în final îi voi da cuvântul comisarului, nu la sfârșit, pentru că dacă îi dau cuvântul la sfârșit, nu mai răspunde decât la întrebările la care vrea să răspundă, dar cam după două, trei intervenții îi voi da cuvântul. În primul rând are cuvântul domnul Richard Falber. Nu am decât lista celor care s-au înscris la cuvânt. Bun, mai avem trei peste, am înțeles. Bun, notez. Și, deci, Richard Falber acum. It was my phone. no. <laughs> Îmi cer scuze, a fost telefonul meu. Stimate domnule comisar, strategia de la Lisabona a fost un fiasco total. Nu a reușit să ne pună la dispoziție tot ceea ce promisese. Unul dintre slogane era mai multe locuri de muncă, mai bune locuri de muncă. Avem și mai puține și mai proaste locuri de muncă în momentul de față. Viziunea 2020 este mai bună decât strategia Lisabona pentru că este mai scurtă și are mai puține obiective. Dar, din alte puncte de vedere, este până la urmă tot un catalog de sarcini, așa cum s-a întâmplat și cu strategia Lisabona. În ultimii ani s-au creat locuri de muncă în Uniunea Europeană, dar felul de locuri de muncă pe care le avem acum sunt de fapt locuri de muncă precare. Și unde este și metoda aceea faimoasă de coordonare? Statele membre fac fiecare ce dorește. Statele membre nu au, de fapt, cu adevărat inspectorate de Uh, ocupare sau nu au o autoritate care să, cum, să verifice ce se întâmplă, nu au resursele de care au nevoie. De fapt, în țara mea se poate vorbi mai mult de sclavie decât de altceva. Cam acestea sunt standardele care se aplică. Independenții au aceleași dificultăți ca angajații. Sindicatele ar fi trebuit să fie importante. Ce fel de sindicate putem însă avea dacă avem locuri de muncă precare? Formarea profesională, alt obiectiv. Ce formare profesională? Majoritatea obiectivelor de astăzi, majoritatea locurilor de muncă sunt, de fapt, locuri de muncă pentru care ceea ce trebuie să faci trebuie să înveți doar două zile sau să faci un curs de două zile. Foarte multe state, de fapt, nici nu au o educație superioară, pentru că de fapt, aceasta poate fi un obstacol pentru a obține un loc de muncă. Și ce este flexisecuritatea? Nu este, de fapt, nimic foarte concret, în afară de Danemarca. Acolo există o combinație între flexibilitate și securitate. Dar nicăieri, în altă parte, în Europa nu se poate vorbi de asta. Este, de fapt, o fraudă, este o minciună. Cineva vorbea de viziunea 2020, nu există așa ceva. Doamna Lin și după aceea Alexander Sercas. Mulțumesc! Și bine ați venit la noi în comisie! Sunt de acord în oarecare măsură că agenda de la Lisabona nu a oferit ceea ce promitea să ofere. Și cred că odată cu strategia 2020 trebuie să ne asigurăm că vom avea rezultate concrete. Vorbeați de combaterea sărăciei pe hârtie, de fapt, momentan doar pe hârtie, dar cred că este bine să vorbim mai mult decât despre sărăcie, să vorbim și despre excluderea socială. Deci să depășim cumva cadrul documentului Comisiei. Mi-a fost teamă că ne concentrăm prea mult pe criza financiară și nu ne gândim la oamenii care trăiesc cu adevărat în sărăcie, care sunt de fapt cei care au fost sacrificați, până la urmă crucificați de această criză financiară și economică vorbiți de faptul că excluderea socială vine la capitolul combaterii sărăciei, dar nici că ieri nu se vorbește de discriminare, de combaterea discriminării în uh, viziunea 2020. Unde considerați că putem introduce acest punct? Știu că râd unii colegi acum, uh, doamna Perez, văd că râde, râde pentru că iar vorbesc de discriminare, dar cred că voi continua să vorbesc până nu o să văd un rezultat concret. Mă bucur că ați menționat rolul Parlamentului, pentru că mi-a fost teamă că Parlamentul a fost lăsat în afara acestei ecuații atât de Comisie cât și de Consiliul, într-o mare parte, chiar de la început. Pe de altă parte, mă bucur să văd și alte obiective, dar, din nou, Totul va depinde de ceea ce se întâmplă sau ceea ce nu s-a întâmplat cu Lisabona. Cum putem să ne asigurăm că până la urmă acum aceste obiective vor fi obținute? Pentru că avem foarte multe impulsuri în domeniul excluderii sociale, combaterii sărăciei și toate aceste domenii cheie. Dar dacă nu știm exact cum vrem să atingem aceste obiective, iarăși vom avea o problemă. Trebuie să ne întoarcem la metoda coordonată, se spune. În document se spune că trebuie transformată metoda de coordonare. Aș vrea să ne explicați exact cum vedeți această transformare și cum credeți că se va întâmpla. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Vom mai asculta două persoane în această primă rundă, domnul Alexandru Sercas și după aceea domnul Thomas Mann. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc în primul rând pentru că ați fost ieri prezent la seminarul nostru. Ne-am bucurat foarte mult să vă avem printre noi ieri și cred că ați făcut dumneavoastră primul pas către Parlament. Vă mulțumesc și pentru cuvintele dumneavoastră introductive. Însă ceea ce ați spus dumneavoastră nu este întotdeauna ceea ce scrie și în text. Ați spus că avem nevoie de locuri de muncă mai bune, dar nu regăsesc acest lucru în document. Politica socială nu este nici prea bine menționată și politica de includere lipsește aproape total. Deci, domnule comisar, de fapt, retorica dumneavoastră deviază oarecum de la acest document. Documentul oricum nu corespunde așteptărilor grupului nostru și în niciun caz nu corespunde așteptărilor cetățenilor din Europa. Analiza nu este destul de profundă și trebuie să spunem că nu avem uh, numai o criză a creșterii, ci avem de-a face acum cu o criză economică, socială și politică în același timp. Acest document care se elaborează acum folosește o metodă care spune că ar trebui să găsim o nouă abordare care să de- depășească imediat toate problemele societății. Dar nu toată lumea are aceleași probleme, nu toată lumea are grijă de echitatea socială, de includerea socială. Până la urmă lipsește oarecum ambiția politică. Tot ce am auzit până acum este de fapt că ați repetat ce v-au spus funcționarii, ce v-au spus birocrații, să repetați uh, și eu consider că acesta este un fel despotic de a acționa. Ce spun uh, sindicatele, ce spun organizațiile non-guvernamentale, ce spune opinia publică, societatea civilă? Nu se poate ca întotdeauna să determine o minoritate care sunt obiectivele pentru că consideră că ea este cea care știe totul. Avem de face cu o criză financiară globală, cu o piață care a luat o razna, care în economia reală a sacrificat foarte multe locuri de muncă. Și noi în continuare ne ținem după mantraul economiei și miracolului economic pe care îl dictați dumneavoastră, domnule comisar. Eu nu cred că putem să continuăm așa. Avem nevoie de o componentă socială, de o componentă ecologică și de instrumente pentru Europa pentru a face această schimbare cu adevărat. Mulțumesc, domnul Man, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului comisar pentru că a venit la noi. Domnului Sercas, aș vrea să-i răspund că, nu, că a existat un document de lucru din 24 noiembrie 2009 al Comisiei în care partenerii sociali și alți actori erau, participau și ei trebuiau să dea o um, părere până la 15 ianuarie 2010, deci nu cred că este chiar așa de paralel acest document. Am două întrebări. Domnule comisar, prima întrebare. Am avut un eșec la Lisabona pentru că statele membre nu au participat, pentru că nu era destul de clar în statele membre care este dimensiunea europeană și în al doilea rând pentru că nu am putut să avem presiuni pe guvernele naționale. În raportul Koch din uh, 2004 s-a vorbit de naming and shaming, de o punere arătare cu degetul a fiecărui stat membru care nu participă. Considerați că este bine, puteți, vă vedeți în stare să numiți statele care nu fac față? Eu sunt pentru principiul de solidaritate, dar pe de altă parte eu zic că și când nu se întâmplă ceva într-un stat membru, ar trebui eventual să ducem acest lucru la opinia publică mult mai repede, să transmitem aceste lucruri în public. Ați spus pe bună dreptate că trebuie trebuie să avem obiective care să fie uh, foarte raționale la care să participe statele membre. Însă, în ceea ce privește FSE-ul, am o întrebare. Care sunt șansele pe care le vedeți dumneavoastră pentru ca fond, uh, fondurile sociale europene să devină într-adevăr um, accesibile? Eu cred că avem uh, o șansă să le folosim, avem cu ele șansa, de exemplu, să, um, să scădem un um, procentul persoanelor care renunță la școală, al abandonului școlar, cu mai mult de 10%. Iată de ce eu cred că Fondul Social European este cu adevărat un instrument foarte important. Considerați că aceasta este una dintre competențele FSE-ului pe viitor? Mulțumesc. Domnule comisar. Thank you very much. Uh, first of all... Mulțumesc foarte mult. Mai întâi de toate, Trebuie să spun că evaluarea mea a strategiei de la Lisabona diferă de evaluarea făcută de domnul Faber. Într-adevăr, nu a fost un succes uh, 100%, dar nu este echitabil să spunem că strategia a eșuat în totalitate. Provenim amândoi dintr-o anumită regiune europeană și știm cu toții care sunt uh, greșelile uh, planificării pe termen lung, cât de dificil a fost și de ce această planificare a eșuat deseori în diferite sisteme economice și politice. Consider că lucrul acesta este într-adevăr una dintre dificultățile cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față, însă lucrul acesta trebuie să fie făcut. Avem nevoie de un pas înainte, asta în primul rând, și în al doilea rând, lucrul acesta este esențial pentru că unele dintre um, eșecurile politicii economice și politice a Uniunii Europene trebuie să fie practic făcute obiectul unei viziuni pe termen lung. Avem nevoie de o perioadă mai lungă pentru a uh, reuși să implementăm tot ceea ce ne, ce ne dorim. Știm de ce țintele uh, de la Lisabona nu au fost uh, atinse însă nu au eșuat în totalitate, pentru că rata ocupării a crescut, cel puțin în rândul uh, femeilor, și de asemenea, această strategie ne-a oferit uh, posibilitatea de a înainta pe calea competitivității, de asemenea. Mai apoi am fost loviți de criză și, bineînțeles, criza a distrus o mulțime de locuri de muncă care fusese recreate în perioada anterioară. Și cred că critica dumneavoastră este uh, echitabilă în momentul în care spuneți că nu este suficientă, bineînțeles, crearea locurilor de muncă atâta timp cât ele sunt uh, precare și nu oferă un venit suficient și o securitate suficientă pentru lucrători. Așadar, avem lecții de învățat. Însă, cu toate acestea, nu trebuie să, să, criti, să criticăm uh, în totalitate strategia. Trebuie să numim, să desenăm uh, slăbiciunea guvernanței, însă cu toate acestea trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană s-a uh, a reușit să se redreseze concentrându-se asupra unor noi obiective, de asemenea a reușit să se îmbunătățească, să-și îmbunătățească uh, Uh, să-și uh, îmbunătățească viziunea, concentrându-se asupra uh, tocmai acelor organisme necesare la nivelul statelor membre, necesare pentru implementarea tuturor obiectivelor. Bineînțeles, această nouă strategie nu a fost creată în ultimele trei săptămâni. În orice caz, am reușit să, să discutăm cu multe dintre părțile implicate, asta înainte de finalizarea documentului. Și în discuțiile pe care le-am purtat, am accentuat în special uh, necesitatea uh, stabilirii unor uh, obiective, fezabile și credibile Uh, structura noastră, structura prezentată de noi, credem că poate fi susținută de toate organismele și instituțiile Uniunii Europene. Sunt fericit de faptul că doamna Lin a atras atenția asupra uh, obiectivului nostru de combatere a sărăciei. Da, acesta este un obiectiv, un element esențial, după părerea mea. Textul în sine este unul scurt, Uh, bineînțeles, uh, din acest motiv nu putem discuta toate modalitățile de combatere a sărăciei în toate statele membre, însă strategia 2020 uh, nu are drept obiectiv discutarea mediilor europene, ci trebuie să privim mai departe de asta și în momentul în care vedem că există anumite grupuri discriminate care, care suferă din pricina sărăciei, ne dăm seama că aceste grupuri trebuie să fie să fie sprijinite prin anumite strategii specifice și nu uh, doar uh, aceasta, nu doar acesta este obiectivul nostru, ci împreună cu doamna uh, Reding și împreună cu opțiunile noastre privind folosirea FSE în combaterea sărăciei, vom reuși într-adevăr să, să, să atingem obiectivele stipulate în acest document. Într-adevăr, este necesară întărirea metodei deschise de coordonare. Acest instrument este unul nou al Uniunii Europene. Am învățat din lecțiile trecutului și această platformă trebuie să fie una întărită, să devină o platformă mai solidă de cooperare, cooperare după cum spunea și domnul Mann. Această formă de coordonare trebuie să fie transformată de asemenea într-o formă de implementare. Thank you. Um, les orateurs suivants. Vorbitorii următori, domnul Traian Ungureanu, apoi doamna Plumb. Domnul Ungureanu, vă rog. Thank thank you, you, Madam Chair, and uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru uh, că ne-ați prezentat toate părerile dumneavoastră. Auzindu-vă părerile cu privire la crearea noilor locuri de muncă, dați-mi voie să vă adresez următoarea întrebare, extrem de simplă. Și adume, cum considerați că se vor aduce la același nivel oferta și cererea de muncă, de locuri de muncă? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cum considerați că veți putea determina uh, instituțiile uh, de educație să nu aducă pe piață persoane care se vor confrunta cu șomajul. Îi mulțumesc și domnului comisar pentru prezentarea făcută. Eu aș dori să întreb următorul lucru într-un mod cât se poate de concret. Uh, pentru a ajunge la o economie ecologică, la o economie verde, pe baza unei creșteri durabile, eficiente. Avem nevoie de acele locuri de muncă verzi. Eu sunt interesată să știu dacă, la nivelul Comisiei, dumneavoastră veți putea să stabiliți o a noua competență în domeniul mediului al schimbărilor climatice ecologic. De ce vă spun? Pentru că știm că la ora actuală, pentru Long Life Learning, avem un set de opt competențe cheie. Aveți în vedere stabilirea celei de-a noua legate de uh, ecologie, de mediu? iar cea de a doua este legată de una dintre intele pe care dumneavoastră ai prezentat uh, o privind o piaă a muncii inclusivă o cretere a gradului de ocupare a femeilor pe piaa muncii i doresc să vă întreb dacă la ora actuală comisia are în vedere o agendă legislativă clară în special pentru eliminarea diferenei salariale uh, existente între femei i bărbai pe piaa muncii i o cretere o participare mai mare a femeilor pe piaa muncii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Karimadeli și apoi domnul eh, George Pac. Doamna Karimadeli. Domnule președinte, doamnă președinte, îmi cer scuze. Mulțumesc că mi-ați dat cuvânt. domnule comisar, ați eh, enunțat niște obiective care par eh, foarte ambițioase. Ați spus sără, reducerea sărăciei cu 20 de milioane de persoane. Strategia de la Lisabona care a fost un total eșec, pentru că ați spus uh, eradicare și dați niște obiective constrângătoare. Dar de unde vine această cifră? Cum veți proceda sau cum ați evaluat, cum ați ajuns la cifra de 20 de milioane? Deci, uh, propunem uh, să reducem cel puțin cu jumătate, pentru că există un caracter urgent și aceasta este poziția verzilor. Apoi ați vorbit despre tineri și despre șomaj. Ați spus că trebuie să multiplicăm uh, formările și stagiile. Nu cred că este o soluție bună, domnule comisar, pentru că astăzi stagiul este o sursă de precaritate. Tinerii își multiplică stagiile înainte să aibă un loc de muncă corect. Și dacă ne uităm la remunerația stagiarilor, um, care este minimă, ei muncesc totuși ca o persoană care este angajată cu normă întreagă. Uh, deci nu vorbiți despre autonomia tinerilor. Veți reveni odată pentru totdeauna la un venit minim pentru toți, oricare ar fi vârsta. Și în fine vorbiți despre Erasmus. Domnule comisar, Erasmus nu este accesibil pentru toți tinerii. Când tinerii uh, de 16 ani uh, vor să meargă să descopere lumea, să meargă în alte țări, nu au toți această posibilitate. Plus că Erasmus nu este rezervat doar tinerilor, adică o persoană uh, care este mai în vârstă și își pierde locul de muncă, de ce nu ar avea acces la Erasmus? Pentru că ați spus că formarea pe toată durata vieții trebuie să fie deschisă pentru toți. Mulțumesc. Ultimul intervenient din această a doua rundă, domnul George Pac. Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că ați inclus Parlamentul European în uh, comentariile dumneavoastră. Vreau să mă concentrez asupra trei elemente în primul și în primul rând, uh, referitor la locurile de muncă ecologice, la locurile de muncă în acest domeniu al ecologiei, vreau să vă întreb dacă ați acordat o atenție deosebită tranziției. Și anume, cu siguranță vom pierde multe locuri de muncă în industria clasică și, prin urmare, vă întreb dacă v-ați gândit cum va fi creată această perioadă de tranziție. În al doilea rând, spuneați că trebuie să creăm mai, mult, mai bune locuri de muncă pentru generarea unor venituri mai bune pentru cetățeni. În strategia 2020 am citit că Comisia decide acum ca locurile de muncă contra- că locurile de muncă înche- obținute cu încheierea unor contracte pe dure- durate de nedeterminată nu mai re- reprezintă acum decât o excepție. De asemenea, cum veți crea sistemele sociale necesare pentru crearea, pentru implementarea acestei obiectiv- acestui obiectiv. În ceea ce prive, uh, privește ed, educația, dumneavoastră spuneați că luptați pentru promovarea societății bazate pe cunoaștere. Cred că, după cum uh, s-a întâmplat și în cazul strategiei de la Lisabona, veți avea dificultăți în implementarea lucrului acestuia la nivelul statelor membre. În continuare, consider că această politică a educației rămâne în responsabilitatea statelor membre. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Multe dintre întrebările din această rundă se referă la aspecte la care va trebui să colaborez uh, foarte mult cu alte cu alți comisari sau cu alte comisii. Prima este legată de mediul macroeconomic și este cel mai important aspect. Din poziția mea pot să susțin partea de ofertă de pe piața muncii prin uh, formare, printr-o uh, competitivitate mai bună a forței de muncă, prin introducerea de noi tehnologii pentru învățarea pe toată durata vieții. Deci asta ține de ofertă. Dacă mă refer la cererea de locuri de muncă, trebuie să vorbesc cu Oli Ren, trebuie să discut cu dumnealui pentru a vedea cum, un, cum um, elaborează Uniunea Europeană politicile macroeconomice pentru țările individuale, mai ales într-o vreme când foarte multe țări se află într-o situație de deficit excesiv. Iar uh, în anii următori vom uh, avea cu siguranță o consolidare fiscală graduală. Evident, acesta este un exercițiu pe care trebuie să-l facem împreună, iar rolul meu va fi acela de a aduce aspectele de ocupare în acest dialog macroeconomic. Am făcut deja primii pași înspre instituirea acestor relații de lucru și sunt de acord că va fi un aspect critic. Aceasta este o chestiune pe care adesea o abordăm în dezbaterile de ieșire, de ieșire din criză, de exemplu cum se iau diferite măsuri de sprijin care vor fi eșalonate pe anii care urmează. Așadar, aș vrea să ne concentrăm pe aceste măsuri de sprijin pentru ocupare. Va trebui să supraveghem uh, această ieșire. Iar această ieșire nu se va face decât dacă există o recuperare convingătoare a locurilor de muncă în țările europene. Este mai greu de făcut decât de spus, sunt perfect de acord, însă cooperarea a fost deja antamată. În același mod, cu privire la școli și formare, trebuie să lucrez cu comisarul Vasiliu cu privire la locurile de muncă verzi, trebuie să lucrez cu comisarul Hidegard, deci va fi o activitate comună. Deja am identificat subiectele pe marginea cărora va trebui să creăm grupuri de experți de exemplu, există acum uh, o pregătire a unei noi comunicări privind protecția climei. Lucrăm uh, cu privire la alineatele referitoare la locurile de muncă verzi. Lucrăm la recomandări și la identificarea sectoarelor în care se pot crea astfel de locuri de muncă ecologice sau verzi și uh, pe care putem să le sprijinim. Într-adevăr, aceste aspecte fac parte din agenda noastră. Acum, uh, dacă am putea să fim mai ambițioși în privința reducerii sărăciei. În primul rând, Trebuie să creăm uh, o înțelegere, un acord între toți factorii interesați din toate statele membre, și anume că putem să stabilim ținte de reducere a sărăciei. Odată ce acest lucru este acceptat, trebuie să-i convingem că putem să facem progrese semnificative la nivel european în acest orizont de timp. Avem speranță în acest sens, dar trebuie să ținem seama de punctul de pornire foarte dificil. Este inevitabil ca anul acesta șomajul sau statisticile de șomaj să se înrăutățească. Oamenii din uh, țările afectate uh, vor uh, suporta consecințele sociale ale crizei uh, mai multă vreme de acum încolo, dar fără astfel de ținte nu putem mobiliza statele membre să se concentreze pe victimele crizei, pe cei care nu își vor um, recupera locurile de muncă în curând și uh, pentru a ne concentra asupra persoanelor cu venituri reduse, pe familiile numeroase, uh, sau pentru persoanele în vârstă care trăiesc singure fără suficient sprijin. Deci acesta este un punct de plecare, de aceea se numește platformă. Este un punct de plecare pentru a întări sistemele de protecție socială acolo unde este necesar și vom uh, elabora detaliile în cadrul agendei sociale. Acesta va fi următorul document după, după liniile directoare de implementare a strategiei 2020. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, a treia rundă de întrebări. Prima întrebare va fi uh, adresată doamna Silvana Rapti, apoi de doamna Iuta Stamburg. Doamna Silvana Rapti, în primul rând. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l salut în primul rând pe domnul comisar. Îl vedem întotdeauna cu plăcere în Parlamentul European. Ați participat la conferința domnului Serkes și la alte întâlniri pe care le-am avut și vă mulțumim pentru aceasta. Am o întrebare. Am auzit care sunt planurile pentru 2020 și mă întreb dacă este clar, de fapt, ce se întâmplă însă în anul 2010. Pentru că dacă vorbim de 2020, cred că vorbim fără să știm ce se întâmplă, de fapt, acum în Europa. Programul Erasmus, ați vorbit de el pentru noi angajați, de exemplu. Îmi pare rău însă, dar trebuie să vă spun că nu există noi angajați. Nu prea e nimeni angajat în Europa acum. Apoi, în ceea ce privește tineretul, faptul că aceștia trebuie să dispună de foarte multe cunoștințe, vreau să știu dacă este clar pentru dumneavoastră că tinerii de astăzi sunt mai bine formați și dacă totuși știți că ei nu pot uh, obține locuri de muncă decât uh, câteodată unde nu își aplică cunoștințele și unde nu sunt plătiți cum trebuie. Cred că folosim foarte multe concepte când discutăm, dar poate ar trebui să vorbim și de un nou concept și anume de un fel de concept care se referă la cunoștințe, la aplicarea cunoștințelor într-un mod corect, Pentru că oamenii de astăzi sunt cu adevărat artizani ai cunoașterii și totuși nu obțin locuri de muncă. Și oamenii în vârstă pierd locurile de muncă și după aceea auzim uh, la CDFOP, la conferința pe care am avut-o despre acest subiect, ca și cum ar fi ceva normal. Toate aceste persoane însă au familii, trebuie să-și hrănească familiile. Sunt așadar probleme care țin de viață și de moarte până la urmă, de viața cotidiană a cetățenilor. Trebuie deci să le abordăm. Imediat, doamnă președinte, termin. Doar în final, mai vreau să spun ceva. În Grecia spunem că atunci când auzi uh, prea multe cuvinte, trebuie să pregătești uh, o porție mică și să nu ai prea multă încredere. Așa spunem cel puțin la noi, dar știți ce vreau să spun? Eu am încredere în dumneavoastră, dar totuși trebuie să avem și fapte. Mulțumesc, doamna Iuta Steinbrück și după aceea doamna Kunz. Domnule comisar, mulțumesc pentru expunerile dumneavoastră. Trebuie să vă spun că pe gustul meu s-a dat prea mult puțină atenție locurilor de muncă de calitate. Aș vrea să reacționez la ce a spus domnul Mann. Nu este destul să auzim ce spun sindicatele, ci trebuie să și preluăm ceea ce spun sindicatele și să integrăm acest lucru într-un document. Mulți antevorbitori au vorbit deja de locurile de muncă precare. Vreau să ofer o perspectivă pe um, o realitate care este sărăcie în ciuda locului de muncă. În Europa există, din păcate, o creștere uh, a sectorului prost plătit, a locurilor de muncă prost remunerate. remunerate. Acum, uh, trebuie spus că oamenii, deși lucrează, nu reușesc să aibă destule resurse pentru a supraviețui cum trebuie. Se vorbește prea puțin în acest document despre această problemă, pentru că e vorba până la urmă de pacea socială. Ați vorbit de strategii concrete, ați spus că doriți să concretizați lucrurile mai târziu. Am o rugăminte de aceea ca mai ales persoanele care sunt în pericol să ajungă în, per- în precaritate, să poată beneficia de strategii pe care noi să le elaborăm, să existe un fel de acompaniere a persoanelor, de exemplu, care sunt șomeri pe termen lung sau a tinerilor care nu-și găsesc un loc de muncă. Mulțumesc! Madame Kinga Kunz. Doamna Kunz și după aceea doamna Gabriele Țima. Very much. Uh, uh, mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru expunerile dumneavoastră. După cum ați auzit probabil, noi cu toții considerăm că acest document este foarte important pentru următorii 10 ani. Toată lumea încearcă să vadă dacă acoperă toate detaliile, toate aspectele. Eu am două recomandări, de asemenea, și câteva întrebări. Recomandările sunt de fapt, de, pot fi incluse la creșterea uh, prin includere la acel capitol care se referă mai ales la îmbătrânire. Vorbim foarte des despre societățile care îmbătrânesc, schimbările demografice, dar eu cred că o populație care îmbătrânește este în același timp și un capital pentru societatea noastră, dacă reușim să implicăm mai mult pe piața muncii. Poate că reușim să-i păstrăm pe piața muncii într-un fel sau altul, astfel ei vor putea contribui la îmbunătățirea situației economice. Dacă avem o populație activă și sănătoasă care îmbătrânește, aceasta poate fi utilă pentru viitor și ar putea fi într-adevăr o inițiativă, aceasta ar putea fi o inițiativă foarte bună. O altă recomandare se referă la populația romă. Știu că am mai discutat cu dumneavoastră despre aceasta și că aveți un angajament puternic în acest sens. Ieri a avut loc audiere în Parlament pe tema aceasta și s-a exprimat o cerere foarte puternică și clară de a, de a elabora o strategie europeană pentru romi, 10-12 milioane de romi ar putea contribui mai bine la locurile muncă, la piața muncii, dacă există acces pentru ei și formări profesionale pentru ei. Eu cred că am putea și de aici câștiga ceva, am putea folosi acest capital pozitiv. S-a menționat însă și problema persoanelor cu disabilități. Din nou, întrebarea se pune dacă avem destulă susținere pentru această categorie de persoane pentru a le integra mai bine pe piață. Am menționat colegii mei și tinerii și așa mai departe. Întrebările mele acum se referă mai mult la implementare. Dacă vom avea un document care se va implementa după aceea, este foarte bine. Întrebarea mea este, în ce măsură credeți că o abordare nouă de sus în jos ar putea fi mai eficientă decât abordarea pe care o propunea strategia Lisabona? Pe de altă parte, în ce măsură vedeți viitorul politicii de coeziune ca fiind unul important pentru noi, din cauza că acesta conține aspectul de solidaritate care este și nucleul strategiei 2020. Cum vedeți așadar această problemă în pentru următoarea perspectivă financiară până în 2014 și cum vedeți rolul politicilor comunitare și resurselor comunitare care sunt legate de acest aspect. Mulțumesc și scuzați-mă că am vorbit atât de mult. Mulțumesc, doamna Gabriele Zimmer. Es tut mir leid, Herr Kommissar, aber... Îmi pare rău, domnule comisar, Însă, după părerea mea, acestei strategii 2020 îi lipsește până și cea mai umilă nuanță de strategie, în special în ceea ce privește excluziunea socială. Sperăm că Comisia se va inspira din discuțiile purtate în cadrul ONU Rethinking Poverty, dar nu văd nimic din aceste discuții, discuții reflectate în acest document. Da, mi se pare uh, corect să uh, vorbim în continuare despre să, sărăcia relativă, însă în continuare mă întreb de ce, în momentul în care vorbiți de sărăcie, uh, menționați doar cele 20 de milioane de cetățeni care trăiesc sub pragul, pragul sărăciei. Ce se întâmplă cu persoanele fără adăpost? Ce se întâmplă cu persoanele uh, cele mai uh, discriminate? Ce se întâmplă cu persoanele care mor în timpul iernii din pricina uh, faptului că nu au o locuință și din pricina frigului, practic? Mi se pare că formularea dumneavoastră generală este deloc lipsit, deloc uh, pertinentă în acest uh, context. Uh, Vorbim doar despre cele 20 de milioane de, de persoane care uh, locuiesc sau trăiesc în, uh, sub uh, precaritate, în precaritate, însă nu vorbiți nimic despre toate celelalte, despre toate celelalte grupe. E, e ca și cum ați vorbi despre femei și ați spune că femeile sunt acum cu toate fericite, cu toate le și-au găsit un loc de, de muncă, dar nu ne spuneți ce locuri de muncă au uh, aceste femei. Spre exemplu, în, cadru, în uh, Germania, 20% dintre persoane, dintre femei lucrează cu normă redusă, uh, spre deosebire de cifra mult mai redusă în cazul femeilor, uh, bărbaților. E clar că trebuie să fim uh, mult mai concreți, trebuie să creăm o viziune care să aibă un obiectiv cât se poate de clar și anume eliminarea excluziunii sociale din Uniunea Europeană. Prin urmare, nu avem nevoie de acest document uh, cu o formulare extraordinar de generală. Peste cinci ani ne veți spune că, vom atin- că am atins, de fapt, uh, toate obiectivele strategiei 2020 uh, fără a fi făcut, într-adevăr, ceva substanțial în acest sens. It's true, statistics is imperfect. E adevărat, statisticile sunt imperfecte, însă nu este adevărat că progresul nu poate fi măsurat. mi, mi se pare că schimbarea esențială este următoarea. Capacitatea noastră de a vizualiza mai bine contextul social, condițiile sociale s-a îmbunătățit și tocmai de aceea este important să stabilim niște obiective care vizează progresul. Acest lucru se aplică atât indicatorilor uh, economici, cât și indicatorilor sociali. Și tocmai de aceea putem spune cu maximă încredere că la nivel european și la nivelul statelor uh, membre este în momentul de față posibil să vedem câți oameni uh, trăiesc uh, în riscul sărăciei și care sunt modificările înregistrate de la o decadă la alta. Bineînțeles, ar fi uh, ideal să eradicăm sărăcia în timp de 10 ani, ar fi uh, și mai ideal să eradicăm sărăcia într-un an, ar fi chiar mai bine să eradicăm sărăcia mâine. Însă acum se pune problema obiectivelor realiste pe care trebuie să le stabilim uh, pornind de la cadrul instituțional european și pornind de la instrumentele care ne stau la dispoziție. Sunt de acord că nu trebuie să vorbim acum doar despre strategia uh, pentru următorii 10 ani, ci trebuie să ne concentrăm de asemenea asupra lucrurilor pe care le putem face în 2010. Acum ne aflăm în plină criză a ocupării și a uh, profunzimile prăpastiei uh, sociale ne amenință în momentul de față. Problema este că nu avem o soluție de manual pentru această criză. Acest tip de criză economică și financiară nu este tratată în niciun fel de literatură de specialitate. Experții noștri nu s-au mai confruntat cu astfel de situație și tocmai din acest motiv uh, nu am avut niciodată cele uh, mai bune previziuni care să ne poată facilita uh, luarea de decizii corecte 100% în, uh, în această perioadă. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, să îl remediem, însă pornind de la realitatea cu care ne confruntăm, consider că strategia 2020 Um, pune accent suficient de bine pe necesitatea de a efectua investiții, cu, uh, pe necesitatea continuării programului de redresare economică, de asemenea. Această inițiativă nu este una dintre cele mai, uh, cele mai importante în, uh, în formatul document, documentului, însă există o serie de obiective dintre cele pe care le-am uh, menționat eu, care se referă tocmai la, această, la acest aspect al uh, creierii locului de muncă. Și în ceea ce privește obiectivul viz, care vizează globalizarea, vorbim de asemenea despre promovarea responsabilizării companiilor și instituțiilor bancare, o viziune pe care trebuie să o promovăm nu doar în Europa, ci și la nivel mondial. Am uitat uh, să răspund la o întrebare din runda întâi. Se vorbea, se, mi se adresa o întrebare despre persoanele în vârstă. Într-adevăr, avem uh, un plan care vizează îmbătrânirea activă nu mi-ar plăcea să fac un melanj dintre instrumentele care vizează șomajul în rândul tinerilor și cele care vizează șomajul în rândul persoanelor în vârstă. Consider că aceste condiții de angajare trebuie să fie văzute separat, evaluate separat. Trebuie de asemenea să evaluăm uh, în, uh, în mod diferit uh, oportunitățile de angajare oferite tinerilor, respectiv persoanelor în vârstă. Trebuie să ne ocupăm de persoanele în vârstă datorită tendințelor democratice cu care ne confruntăm în momentul de față. De fapt, acesta va fi unul dintre obiectivele noastre pe, uh, pentru viitor. Totul începe cu uh, Carta Verde privind pensiile, care va fi publicată în, cur- în uh, viitorul apropiat. Uh, însă acesta este doar un început în ceea ce privește evaluarea vieții lucrătorilor și pensionarilor care au o vârstă mai mare de 55 de ani. Vom pune accent în mod uh, evident asupra îmbătrânirii active după 2012. Din păcate, aceasta nu este o temă pe care o putem aborda și rezolva peste noapte, însă sperăm că uh, acest proces va ajunge să, să reflecte toate necesitățile. E clar că trebuia să facem mai multe în trecut. Anti, an, previziunile privind îmbătrânirea populației uh, fă, fuseseră făcute deja în anii 90, însă, din păcate, multe dintre statele membre nu au fost pregătite pentru a lua măsuri, pentru a, a, a implementa decizii. Uh, Uh, după cum uh, persoana care mi-a adresat această întrebare spunea, acest aspect uh, este de responsabilitatea în special a statelor membre, însă în orice caz la nivel comunitar trebuie să îmbunătățim situația. În ceea ce privește politicile de coeziune, am întrebat care este legătura între strategia noastră 2020 și, și coeziune. Cred că coeziunea nu trebuie să fie considerat a fi doar un set de instrumente la nivel european, ci este un obiectiv în sine. Și tocmai de aceea, cu siguranță vom continua discuțiile pe această temă în momentul în care revizuirea bugetară va fi realizată. Uh, adică după ce vom fi uh, discutate toate aspectele legate de buget. În ceea ce privește situația romilor, În runda anterioară de răspunsuri spuneam deja care va fi uh, urmarea pe care o uh, ne-o dorim după atingerea obiectivului privind sărăcia. Spuneam că nu trebuie să ne așteptăm să, redu să reducem uh, sărăcia pornind de la cine știe ce relansări economice realizate peste, peste noapte. Nu, acest lucru nu este singurul uh, Uh, necesar. Avem nevoie de strategii uh, specifice, trebuie să stabilim de ce aceste grupuri de persoane nu au acces la formare uh, și la toate instrumentele necesare pentru obținerea de abilități uh, esențiale pentru lucru, loc, obținerea de locuri de muncă în statele membre. În orice caz, uh, doamna Reding uh, și cu mine vom publica o comunicare la, la finele lunii acesteia. Împreună vom merge și la seminarul, summitul romilor din Cordoba și pornind de la toate acestea vom re lansa politicile de integrare promovate de către Comisie. Mulțumim, ajungem acum la cea de-a patra rundă de întrebări. Prima va fi adresată de doamna Evelyn Renier și apoi doamna Elizabeth Schroeter. Doamna Renier. Domnule comisar, am trei întrebări pentru dumneavoastră, dar vreau mai întâi să vă felicit pentru ceea ce ne-ați spus până acum, mai ales în legătură cu um, Ceea ce s-a întâmplat în mass media austriacă, atunci când ați vorbit despre rolul băncilor austriece cu mass media austriacă, mi s-a părut că niciodată, poate chiar n-am citit asemenea cuvinte clare până acum. Acum vreau să vă întreb despre rolul tinerilor de 15 până la 20 de ani. Sistemul de educație în Europa ar putea să aibă efecte pozitive pe șansele tinerilor de după aceea pe piața muncii. Prea puține se spun însă în acest document despre acest aspect, pentru că de-abia de la 20 de ani încolo începe strategia. Apoi, în combaterea sărăciei, s-a spus deja foarte mult. Aș dori însă să mai întreb care este părerea Comisiei despre combaterea sărăciei, dacă în strategia 2020 se face atât de puțin referire la serviciile publice serviciile publice sunt foarte importante pentru a stabiliza societatea. Importanța serviciilor publice ar trebui subliniată mai bine, mai ales din partea Comisiei. Și o a treia întrebare se referă la viitorul standardelor minime sociale. În toate expunerile pe care le-am citit, se vorbește prea puțin în detaliu de viitorul standardelor minime sociale. Ele devin din ce în ce mai exotice mai degrabă și va fi din ce în ce mai greu să ne așteptăm să existe comisie, să existe inițiative ale comisiei pe această temă. Mă gândesc aici, de exemplu, la restructurări, la timpul de lucru, la directiva cu privire la timpul de lucru. Toate aceste probleme au fost într-adevăr menționate de antevorbitorii mei, dar aș vrea să știu care ar fi părerea dumneavoastră concretă, pentru că este un instrument foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Elizabeth Schröter și după aceea doamna Bastos. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să menționez două puncte pe care le-au menționat și colegii mei înapoi, dar cred că răspunsul dumneavoastră n-a fost suficient. În primul rând, locurile de muncă verzi. În ciuda dezbaterii publice pe această temă, în ciuda activității comisiei pe această temă, linia orizontală centrală în documentul 2020 nu este foarte clară. Deci nu se face o uh, legătură foarte clară între piață, economie, ocupare și, de exemplu, rolul femeilor. Un coleg a spus înainte că există probleme foarte sensibile în acest domeniu. Este vorba de calitatea noilor locuri de muncă, de standardele de bază pe care dorim să le aplicăm. Se spune că noile locuri de muncă sunt mai proaste, nu mai bune decât cele dinainte și această grijă nu este reflectată în document. A doua întrebare centrale pe care vreau să vă pun se referă la tranziția de până la acest obiectiv. Avem acum o situație care reiese din multe studii ale agențiilor și întrebarea este ce facem în situația în care dispar unele locuri de muncă și apar altele noi? Ce facem cu oamenii cărora le este teamă ca să se schimbe structura locurilor de muncă. Care este răspunderea întreprinderilor în această transformare în legătură cu pregătirea și specializarea profesională? Și care este situația asigurărilor sociale în această fază de transformare către o nouă economie verde? Iată deci aici legături orizontale pe care strategia UE 2020 ar trebui să le abordeze, să ofere răspunsuri concrete și nu găsim nimic în acest sens în document. Îmi pare rău, nu sunt mulțumită de pur și simplu să facem o comunicare din partea Comisiei. Eu cred că Comisia trebuie să spună care sunt obiectivele ei concrete, chiar dacă după aceea trebuie să de fal, să detalieze aceste obiective în legislație. Vreau să știu care sunt obiectivele concrete. Merci, Madame Regina. Mulțumesc, doamna Regina Bastos, după aceea domnul Ole Christensen. Doamna Bastos. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând comisarului și să-i urez bun venit la noi în comisie, să-i mulțumesc pentru felul foarte transparent în care și-a prezentat documentul. Îi mulțumesc și pentru realism. Trăim într-o perioadă de criză și nu cred că am ajuns încă la punctul culminant al crizei din perspectiva socială sau a ocupării. Documentul inițial pentru 2020 este într-adevăr un document pe 10 ani, dar eu cred că Uniunea Europeană are nevoie de o tactică pe termen lung pentru a garanta economia socială de piață și o economie echitabilă în care să nu se revină la un la excludere socială. Un alt obiectiv imediat este să răspundem la criză concret. Aceasta se poate face prin uh, oferirea de noi locuri de muncă pentru oamenii care au ieșit de pe piața muncii. Una dintre temele pe care le-ați menționat este integrarea tinerilor pe piața muncii. Ați vorbit despre un cadru de acțiune pentru a ajuta tinerii să se întoarcă la muncă. Ați menționat și un instrument pe care spuneți că doriți să-l folosiți, Erasmus pentru prima, primul loc de muncă. Care este calendarul pentru toate aceste măsuri? Care sunt pașii concreți pe care îi veți face pentru această schemă Erasmus primul loc de muncă? Un alt obiectiv pare destul de contradictoriu. Este vorba de păstrarea oamenilor în vârstă pe piața muncii. Suntem cu toții conștienți că ar fi o necesitate, știm că avem probleme demografice, că așteptarea uh, Uh, de viață s-a a crescut foarte mult, dar aceasta aduce cu sine, bineînțeles, o presiune financiară foarte puternică pe statele membre și pe resursele acestora. Aș vrea să știu, deci, cum vreți să reconciliați nevoia de a implica oameni vârstnici pe piața muncii și uh, de a crea o îmbătrânire activă cu uh, propunerile pe care le aveți în domeniul uh, financiar. Care sunt propunerile, de fapt, pe care le aveți în momentul de față în ceea ce privește, de exemplu, vârsta de pensionare? O altă întrebare despre IMM-uri. Ați vorbit uh, foarte pe scurt despre IMM-uri, dar în această comisie IMM-urile sunt considerate un instrument esențial de noi locuri de muncă și pentru a păstra nivelul de locuri de muncă existent în moment, momentul de față. Vreau să știu dacă aveți măsuri concrete, inovatoare, în legătură cu politica pentru IMM-uri. Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, ați vorbit despre o metodă de coordonare. Știm că toate acestea sunt competențele statelor membre și am înțeles și din strategia de la Lisabona că, de fapt, lucrurile nu au funcționat cum am dorit pentru că statele membre nu erau destul de angajate în cauza europeană. Nu au, s-au angajat să implementeze obiectivele care erau definite în această strategie. Una dintre metodele care s-a folosit pentru a încuraja statele membre să implementeze strategia de la Lisabona a fost metoda directă deschisă de coordonare. Dar, după cum știți, aceasta nu a funcționat foarte bine pentru că nu a creat entuziasm la statele membre. Vorbeați și de o îmbunătățire a metodei de coordonare. Cum puteți să vă închipuiți că s-ar putea uh, pune în aplicare coordonarea, astfel încât statele membre să se concentreze pe măsurile sociale care trebuie implementate. Și cum doriți să obțineți rezultate mai bune pentru strategia 2020? Mulțumesc, domnul Ole Christensen. Tak for formand og tak til kommissæren for øh, redegørelsen. Jeg synes, der er nogle gode øh, elementer i... Øh... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc uh, și domnului comisar pentru prezentarea de ansamblu pe care ne-a făcut-o. Avem foarte multe de discutat în perspectiva 20-20, dar nu cred că este o abordare suficient de ambițioasă. Există și anumite neajunsuri. Ați vorbit despre două lucruri în ceea ce privește instrumentele. Vorbeați despre reducerea datoriei publice, vorbeați despre mm, ordonarea a finanțelor publice. Cum se încadrează aceste aspecte în strategia 2020? Eu uh, aș fi îngrijorat că se pune prea mult accent pe consolidarea fiscală în statele membre iar strategia 2020 va fi lăsată deoparte. Apoi, uh, documentul nu se referă nici la dumpingul social. Sunt conștient că guvernul danez și Parlamentul danez v-au trimis uh, punctele lor de vedere cu privire la strategia 2020 și v-au întrebat v-au întrebat sau v-au uh, cerut să abordați această chestiune a, a pseudo independenței. Deci există foarte mulți uh, oameni uh, liber profesioniști în, uh, în Europa. Am văzut Am văzut că există foarte mulți uh, oameni care sunt implicați în această tendință în Europa. Da, spuneați despre prea multă consolidare fiscală. Asta vrem să evităm. Vrem să evităm uh, în special o consolidare fiscală prematură. Iar problema cea mai mare este dacă vorbim despre o strategie de ieșire bine gândită, în timp ce piețele financiare din alte țări determină măsurile de ieșire. Așadar, în primul rând, trebuie să redobândim controlul asupra situației și asupra modului în care se desfășoară politicile fiscale și abia apoi putem să ținem seama de implicațiile sociale și de ocupare mai largi. Oricum, nu cred că subestimăm importanța, că supraestimăm importanța acestor măsuri. Oricum, aceste elemente se vor regăsi pe agenda în următorii ani și, în mod inevitabil, vor juca un rol puternic și vor uh, defini uh, programele de guvernare ale unor state membre. Ideea este să elaborăm modalități de implementare care respectă obiectivele și care servesc obiectivele pe care le-am stabilit în strategia 2020. dintr-un uh, acest uh, document uh, nu prea ne-am aștepta să elaboreze pe marginea pseudo-independenței. Este un nivel inegal de venituri în diferite state membre. Sunt foarte multe de făcut în această privință, sunt de acord cu dumneavoastră. Poate că ar trebui să ne așteptăm la mai multe de la agenda socială mai mult decât se regăsește în acest document. Există situații în care suportăm uh, consecințele inegalităților uh, de venituri uh, și um, de ocupare. După cum știți, acest subiect este pe agenda președinției spaniole. Se va discuta acest aspect în două săptămâni, dar și ulterior în uh, alte propuneri legislative. În ceea ce privește IMM-urile și antreprenoriatul în general, uh, în crearea locurilor de muncă, acestea trebuie să se regăsească în cadrul inițiativelor de politică industrială. Mai mulți comisari uh, au subliniat acest aspect în cadrul dezbaterilor și există posibilități uh, de a sprijini astfel de măsuri pentru a reduce povara administrativă, pentru a modifica uh, sistemele financiare prin introducerea de facilități de microcreditare sau microfinanțare, însă nu există o soluție magică ce va ajuta IMM-urile să creeze locuri de muncă. Din potrivă, există o gamă largă de instrumente care le vor putea ajuta într-o direcție pozitivă. Referitor la vârsta de pensionare și propunerile mele legate de persoanele vârstnice în societate și parțial pe piața muncii. Privind vârsta de pensionare, nu sunt uh, părtinitor în cadrul dezbaterilor pe acest subiect. Însă privind uh, îmbătrânirea activă, trebuie să se ia măsuri și înainte de a finaliza aceste discuții, trebuie să ne dăm seama că nu există decât o direcție în ceea ce privește mm, vârsta de pensionare. Această vârstă crește, dar sper că nu este doar o consecința crizei. Sper că nu este doar o măsură ca urmare a crizei, ci o consecință a schimbărilor demografice. Trebuie să privim uh, această chestiune în, a, în această perspectivă și trebuie să fim realiști, așa cum a evidențiat unul dintre vorbitori. În ceea ce îi privește pe tineri, avem un calendar pentru primul uh, job EURES Cred că aceasta era întrebarea. Schema este dezvoltată anul acesta și ne așteptăm să fie implementată începând cu anul viitor, 2011. Ne vom concentra pe plasare și pe uh, adecvarea între locurile de muncă și necesitățile uh, tinerilor candidați. Și uh, ne vom baza pe rețeaua EURES care a fost uh, creată anterior. Acesta este calendarul uh, cu care lucrăm. Nu este într-un viitor foarte îndepărtat, deși trebuie să vă recunosc că deja este prea târziu pentru a aborda criza care este peste tot în jurul nostru. În ceea ce privește serviciile publice, au fost deja întreprinse acțiuni. Trebuie să Știți că acest document este unul limitat, are un uh, volum limitat, dar am avut uh, discuții bilaterale cu comisarul Barnier și am început deja să fac uh, schimb de puncte de vedere. Acest subiect va reveni în ambele mm, acțiuni poate că nu atât de repede pe cât v-ați dori unii dintre dumneavoastră, însă lucrările sunt în curs de derulare și vom uh, reveni uh, să discutăm cu Parlamentul pe acest subiect. Apoi, ce credem despre grupul de vârstă între 15 și 20 de ani? Cred că acesta este motivul pentru care uh, ținta s-a schimbat comparativ cu Lisabona pentru a demonstra că am învățat ceva din strategia de la Lisabona. Noi uh, ne concentrăm pe educația tinerilor mai degrabă decât pe o tranziție rapidă de la școală pe piața muncii este mai realist să, stabili, să stabilim uh, ținte ridicate de ocupare pentru uh, grupul de vârstă 20-65 uh, și să ne concentrăm pe modul în care educația, formarea profesională și introducerea tinerilor ar putea să fie îmbunătățite. Cred că aceste elemente trebuie să facă obiectul um, acțiunilor noastre și există deja o inițiativă menită să abordeze această problemă cu scopul de a reduce rata abandonului școlar. În ceea ce privește metoda deschisă de coordonare, avem uh, în permanență discuții despre cum putem să o consolidăm și cred că va trebui să revenim la acest subiect atunci când vom avea normele de punere în aplicare. Vom vorbi atunci mai mult despre aspectele practice ale strategiei 2020. Mulțumesc! Ajungem uh, la ultima rundă de întrebări. Doamna Antigoni, Papadopoulou, în primul rând, și domnul Thomas Handel. Doamna Papadopoulou, vă rog. Chiria Proedre, Chiria Bitrope, să-ți ghegos. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, vreau și eu să vă salut la noi în comisie. Am următoarea întrebare. Există familii care trebuie să supraviețuiască cu 1000 de euro. Există foarte mulți șomeri și apoi categoria persoanelor care cresc singur un copil, uh, imigranți, uh, persoane cu disabilități, toate au o problemă. Nu credeți că ar trebui să avem o strategie sau strategii mai bine țintite către aceste grupe pentru a avea într-adevăr rezultate pentru grupele pe care le-am numit? A doua întrebare, în legătură cu obiectivele pentru strategia 2020. Cred că este o strategie foarte ambițioasă. Teoretic pare totul simplu, însă mai întâi va trebui să ne să încercăm să ne redresăm din criza economică și după aceea avem nevoie de un nou model economic și social. Criza a lovit toate statele din Europa, dar pe fiecare în alt fel. Există foarte multe forme de asemenea de creștere economică în țările membre. Prognozele sunt de asemenea diferite. Am putea, deci, să ne asigurăm cumva să avem un rezultat echitabil, să se poată face lua măsuri în același ritm în statele membre ale Uniunii Europene? Pentru că începem practic dintr-o poziție foarte inegală. Și ultima întrebare se referă la următoarele. Nu-mi place să vorbesc numai despre teorie, Trebuie să ne gândim și practic cum să punem în aplicare strategia. Avem nevoie, în primul rând, de voință politică în statele membre. Întrebarea este dacă vom putea să beneficiem de această voință. Deci este nevoie de o coordonare socială. Avem nevoie de mecanisme pentru a verifica și dacă s-a implementat strategia. Aveți un astfel de mecanism de supraveghere, de observare a implementării? Ne trebuie după aceea și măsuri de corectură în cazul în care lucrurile nu merg bine. Cine va fi responsabil de corecturi? cine va lua măsurile acestea și cine va decide care sunt indicatorii de comparare a ceea ce s-a întâmplat. Cine va evalua de asemenea ce s-a făcut în general în această strategie? Există deja indicatori în acest sens, indicatori cantitativ pentru ca să putem să-i aplicăm în practică? Experiența pe care am avut-o până acum în combaterea inegalităților între sexe sau la combaterea sărăciei, la obiectivele de mileniului sau la celelalte domenii pe care le aveam deja pe ordine de zi, ne arată că nu trebuie neapărat să fim optimiști. De ce credeți că de acum la următoarele obiective ar trebui să fim deodată optimiști? De ce credeți că strategia 2020 nu va rămâne pur și simplu pe hârtie? Mulțumesc! überrascht. Ich das... cer scuze, spune vorbitorul. De obicei eh, mă aștept să mi se dea cuvântul, pentru că dumneavoastră ar fi trebuit să aprindeți microfonul. În fine, domnule preș... doamnă președinte, domnule comisar, vreau să vă transmit care este impresia care se creează în Germania când se poartă astfel de discuții. În mare parte, astfel de discuții au caracterul unui, unei budinci pe care vrei să o pui în cui, pe zid. Aș vrea să spun că din partea lui Barroso și a lui Spidla am auzit uh, budinci asemănătoare. O a doua remarcă, strategia 2020 care există până acum este un proces de sus în jos la care voluntariatul de participare este evident. Nu mai trebuie să se creeze impresia că unele grupe ale societății vor resc să participe la această strategie. Vreau să mă refer la criticile care au fost adresate din partea sindicatelor europene. Dacă vrem să identificăm care sunt cu adevărate problemele, trebuie să vedem, în primul rând, cine va face o evaluare a strategiei de la Lisabona de până acum Două întrebări foarte concrete. Poate că ar fi posibil să primim și răspunsuri concrete. În prima fază a strategiei de la Lisabona se încheie cu o creștere de 60% de joburi precare. Avem foarte multă flexibilitate, foarte puțină securitate. Domnule președinte, poate că atunci când vorbim de sporirea creșterii ratei ocupării, nu ar trebui să legăm și obiectivul uh, de a oferi locuri de muncă din care să se poată trăi și fără să trebuiască să se facă apel la servicii suplimentare. În al doilea rând, în acest document se vorbește de sporirea capacității partenerilor sociali. Aceasta este o formulă goală și retorică, pentru că după ea nu urmează nimic. În continuare, există o jurisprudență care nu ține cont de contractele, uh, de contractele tarifare și care sunt în continuare nu sunt bune pentru lucrători. În continuare, modelul european de societate nu este susținut chiar de către legislația noastră. Cum vreți să îmbunătățiți cadrul juridic pentru a putea crea un cadru adevărat pentru lucrători de a acționa? Mulțumesc! Euh, domnule Ludvigsson, și după aceea domnule De Rosa. Fru Eh, Mulțumesc, Sunt foarte bucuros să, uh, să vă avem alături de noi, domnule comisar, și sper că vom uh, avea uh, ocazia de a vă primi și pe viitor pentru a avea un dialog, pentru că cred că prin dialog putem să luăm deciziile cele mai potrivite. Încercam acum să fac o comparație între strategia de la Lisabona și strategia 2020. Este adevărat că în această nouă strategie există există mai puține obiective care adesea sunt uh, mai uh, greu de sau mai ușor de măsurat. Uneori uh, avem impresia că trecem foarte greu de la vorbe la fapte. Și atunci cum putem să procedăm uh, pentru a avansa rapid? Cum putem să facem în așa fel încât uh, această strategie 2020 să nu rămână aruncată pe undeva prin sertare? Această strategie va trebui să fie un document uh, viu pe care să-l analizăm, să-l monitorizăm în permanență. De asemenea, trebuie să putem să facem rapoarte către Comisia pentru Ocupare și către Parlament cu privire la modul în care funcționează această strategie și modul în care sunt atinse obiectivele. Eu împărtășesc uh, multe dintre criticile formulate de domnul Sercas și nu am să le repet acum, însă cred că este important să trecem de la vorbe la fapte. Este fundamental acest lucru. Trebuie să evităm uh, ca în uh, anul 2020 uh, să ne trezim că nu am făcut ceea ce am fi putut face. Este foarte grav dacă nu faci ce ai fi putut să faci. Mulțumesc! Mulțumesc! Bine ați venit, domnule comisar! Vă mulțumesc că ați uh, alocat uh, timpul pentru a discuta cu noi. Am foarte multe întrebări, dar am să fiu foarte succint. O întrebare se referă la un raport pe care l-am redactat pentru această comisie privind uh, viitorul serviciilor sociale de interes general. Și aș vrea să știu știu care este abordarea dumneavoastră cu privire la ideea unei directive privind uh, serviciile sociale de interes general. Sunt bucuros că ați vorbit deja cu domnul comisar Barnier despre aceste servicii uh, generale de, sau de interes general, dar aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la acest aspect, dacă veți juca un rol activ. S-a menționat deja eh, problema sărăciei în Europa din câte înțeleg eu, uh, cam 85 de milioane de cetățeni uh, sunt în uh, situație de sărăcie sau expuși riscului de, de sărăcie. Cred că este o cifră foarte mare și nu putem doar să sperăm că creșterea economică va mm, împiedica aceste persoane să se afunde în sărăcie. Studiile arată că accesul la servicii sociale de interes general uh, este esențial pentru ca oamenii să evite sărăcia și să um, o atenueze dacă se află deja în această situație. Așadar, uh, serviciile sociale de interes general reprezintă un aspect esențial în Europa și în uh, rezolvarea acestei probleme. Apoi, în ceea ce privește accesibilitatea și serviciile de înaltă calitate, strategia de la Lisabona abordează deja această chestiune. Există un nou articol și un nou protocol și sper că veți reuși să promovați un cadru juridic pentru serviciile sociale pe baza acestor noi dispoziții. În privința aspectului mai general al dezvoltării sociale în Europa, aș vrea să vă spun că Titanicul s-a scufundat nu pentru că era o navă proiectată prost, ci pentru că s-a lovit de un iceberg și nu era pregătit uh, să facă acest lucru. Noi uh, construim astăzi nave pentru a ne asigura că atunci când se vor lovi de un iceberg nu se vor scufunda, dar se pare că nu învățăm niciodată lecția. De fapt, sunt, nu sunt de acord cu dumneavoastră când uh, spuneți că manualele sau cărțile nu abordează aceste aspecte. Ne-am mai confruntat cu crize Eh, cel puțin eh, la începutul anilor 90 în unele părți ale lumii când eh, sistemele financiare au doborât la pământ economia și se pare că totuși nu ne gândim că politicile ultraliberare vor, fa- vor face același lucru din nou dacă nu reușim să îmblânzim piețele financiare. Acestea nu au fost alese să conducă politica economică a Europei. Noi am fost aleși și noi trebuie să preluăm frâiele. Am să încep cu sfârșitul. Uh, avem uh, păreri uh, similare despre originea crizei și acesta este motivul pentru care susțin în totalitate eforturile domnului comisar Barnier cu privire la reglementarea sistemului financiar. De asemenea, împărtășesc punctul de vedere că trebuie să ținem uh, seama sau să corectăm evoluțiile la nivel european printr-o agendă de transformare. Totuși, uh, eu consider că această situație este fără precedent și nu se regăsește în cărți și în manuale. Uh, pentru că o astfel de scădere a PIB-ului european uh, nu s-a mai produs niciodată în perioada postbelică. Singura comparație este marea recesiune din uh, anii 30, când, din fericire, Uniunea Europeană încă nu exista. Trebuie să ținem uh, neapărat seama de aceste aspecte. Spuneți că Comisia a venit foarte repede cu acest document, pornind de la considerentul că într-o astfel de situație este nevoie de un uh, document. Poate că documentul nu furnizează toate detaliile și toate răspunsurile, însă stabilește direcțiile cheie ale progresului. Acum, uh, cum facem progrese rapide? Aceasta este o altă întrebare. Însă cel mai important este ca Consiliul să fie de acord și să confrunte punctele de vedere, cum că sărăcia va fi pur și simplu eliminată prin creșterea nivelului de ocupare. De asemenea, trebuie să contestăm punctul de vedere cum că doar antreprenoriatul va impulsiona crearea de locuri de muncă fără sprijinul uh, guvernelor și fără coordonarea eforturilor guvernelor la nivel european. Sunt uh, perfect de acord că ținta privind sărăcia este esențială și că serviciile sociale de interes general vor juca un rol major în uh, direcția reducerii sărăciei dacă va exista o directivă în acest sens, eh, sigur că va trebui să țin seama de diferențele uriașe între statele membre și de diversitatea despre care vă vorbeam la început. Deja cred că la întâlnirea precedentă cu Comisia am discutat această chestiune și trebuie să reiterez acest fapt. Noi pregătim acum un eh, cadru de calitate care se referă la accesibilitate, la accesibilitatea prețurilor și la calitate. Și după aceea vom vedea ce măsuri trebuie luate pe mai departe. În mod interesant, uh, am mai auzit că este o strategie ambițioasă, în timp ce la strategia anterioară am auzit că ar fi trebuit să ridicăm ștacheta mai sus, să avem obiective mai ambițioase. Comisia trebuie să stabilească un echilibru între ambiție și realism și sperăm că acest lucru se vede în document. Acesta este un document care credem că poate fi sprijinit printr-o metodologie analitică și capacitățile de implementare pe care le avem. Da, trebuie să o întărim în mai multe privințe. Odată ce statele membre se angajează, vom avea nevoie de raportări mai regulate. Uh, va trebui să să identificăm uh, acele țări care rămân în urmă, dar trebuie să luăm și măsuri de stimulare, să vedem cum putem uh, stimula la nivel european uh, cu măsurile financiare și alte instrumente pe care le avem la dispoziție, cum putem stimula eforturile la nivelul statelor membre. Acum, dacă avem nevoie de ținte mai multe sau mai puține, cred că este important să ajungem la un acord nu doar aici, ci și în Consiliu. În general, este bine să avem ținte. Trebuie să avem ținte cheie uh, pe baza cărora putem să construim o agendă mai largă. Sigur că agenda aceasta mai largă nu este abordată în totalitate în uh, document, dar trebuie să fim de acord că țintele care sunt incluse sunt uh, chiar cele mai importante. Abia ulterior vom veni cu mai multe detalii sau planuri de acțiune referitoare la politici sau grupuri sociale specifice. Mulțumesc, domnule comisar. Aș mai vrea să vă pun câteva întrebări și dacă alți colegi doresc să mai intervină și dacă mai avem uh, timp, vom mai face și un ultim tur de catch DI. Strategia 2020, care mie mi-ar fi plăcut să se cheme Strategia Solidaritate și Sustenabilitate, are într-adevăr uh, se, se vede că este o strategie pe care dumneavoastră și colegiul comisarilor a, adaptat, a adoptat-o uh, de curând. Aveți așadar uh, puteți să ne exprimați foarte clar care sunt obiectivele comisiei acesteia. Domnul Thomas Mann a vorbit de o preconsultare a partenerilor sociali. Cred că dacă aș fi în locul dumneavoastră, nu aș ști prea bine ce să spun, pentru că felul în care au fost consultați partenerii sociali este pe baza unui document din 24 noiembrie 2009, în data în care dumneavoastră nu erați încă în funcție și care nu, de fapt, nu poartă semnătura comisarilor care formează colegiul de astăzi. Pentru noi, acesta este un semnal uh, care arată că baza elaborării acestui document are oarecare problem, pune problemă din punct de vedere democratic. Mă uit acum la calendarul propus la ultima pagină a documentului dumneavoastră și mă minunează două lucruri. În primul rând, în prima fază din 2010, adoptarea documentului, Parlamentul nici nu este menționat. Bănuiesc că acesta este un semn al parteneriatului privilegiat cu Parlamentul, uh, Cred că ar trebui să integrați la un moment dat Parlamentul, pentru că altfel am avea, vom avea o problemă. Și al doilea punct, am constatat că în octombrie se prevede o discuție la Consiliul European pe anumite teme alese. Ar fi bine poate să ne spuneți și nouă care este spiritul acestei consultări. Domnule, domnul Christensen v-a întrebat despre dumpingul social și ne-ați spus că nu se poate stabili deja care va fi finalul acestei proceduri, însă există totuși instrumente de a combate acest fenomen. Unul dintre aceste instrumente l-aplicam anii trecuți când discutam despre el. Știu că nu putem pune prea multe lucruri în acest document pentru că sunt uh, prea puține pagini pentru aceasta, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră, dar eu aș vrea să știu uh, de ce un acronim cu 5 litere nu este deloc prezent în acest document. E vorba de CCCTB, baza fiscală de impozitare a societăților. Atunci când vorbim de dumping social, se vorbește automat de armonizarea taxării care este un punct critic în Europa. Poate că n-am citit eu bine și se găsește acest acronim undeva la notele de subsol. Unul dintre colegii mei v-a pus aceeași întrebare pe care vreau să vă pun și eu acum. Ați spus că planurile pe 10 ani sunt foarte importante, dar nu se știe exact ce se întâmplă între timp, deci trebuie să ne pregătim și pentru etapele intermediare. Din acest punct de vedere, este dificil să vorbim astăzi despre strategia 2020 dacă nu ne uităm ce se întâmplă în momentul de față în Grecia. Pentru că ceea ce se întâmplă în Grecia este că Uniunea Europeană încearcă să ceară acestei țări să își restructureze sistemul social pentru ca mâine bolnavul să poată să fie vindecat. Însă, în timp ce ni s-a spus în, uh, pe perioada crizei că modelele sociale sunt unul dintre stabilizatori, ceea ce a permis ca Uniunea Europeană să nu iasă atât de rău din criză, cum au făcut alții care n-au acest model social. Cum puteți rezolva această contradicție? și în aceeași perspectivă, dacă mă uit la bilanțul anilor trecuți ai strategiei de la Lisabona, avem, un, avem o problemă adevărată, pentru că se pusese accentul pe creștere și pe ocupare. Iar factorul creștere lasă de dorit astăzi, pentru că altfel nu vom avea valoare adăugată și nu vom avea locuri de muncă. Perspectivele de creștere de astăzi nu sunt satisfăcătoare. Eu nu pot să prezint verzilor din Parlament sau, ale, sau alegătorilor socialiști sau verzi că e vorba de creștere, de fapt, în Europa. Aceasta trebuie să fie, pe de o parte, calificată, trebuie să fie sustenabilă și de aceea eu aș zice că această strategie să se cheme sustenabilitate și solidaritate. Dar trebuie să ne asigurăm că această creștere creează și locuri de muncă. În perioada anterioară ni s-a spus că sub 2% nici nu trebuie să sperăm să se creeze și locuri de muncă. Astăzi perspectivele de creștere sunt de sub 2% și vreau să știu cum se întâmplă atunci, ce se întâmplă cu locurile de muncă. Am observat că o creștere sub 2% nu provoacă crearea de locuri de muncă automat. Deci vreau să știu, domnule comisar, cum doriți să articulați eventual, să aplicați articolul 9 eventual pentru ca întreprinderile să aibă strategii nu de delocalizare, ci de creare de locuri de muncă în Europa. First of all, uh, we see... În primul rând, este foarte clar la Comisie că Parlamentul trebuie să joace un rol foarte important. Ziua, în ziua de după ce s-a publicat acest document, am venit aici pentru a discuta acest document. Uh, this document and necessary, uh... Vrem să discutăm toate, toate aspectele acestei strategii și de, de asemenea vrem să continuăm aceste discuții. De fapt, uh, tratatul ne obligă să consultăm toate liniile directoare privind ocuparea și acest aspect va fi de asemenea pus pe discuție în timpul acestei primăveri. Uh, vorbeam despre acest aspect, de fapt, și în introducerea pe care am făcut-o. Într-adevăr, am, avut, am purtat consultări cu partenerii sociali uh, pe baza unor texte diferite. Personal, uh, m-am întâlnit uh, cu lideri ai lumii de afaceri europene și de asemenea cu lideri de sindicate. Vroiam să aflu care sunt viziunile lor, însă e Important să spunem, de asemenea, că această nouă comisie a fost cea care a spus ultimul cuvânt. Diferiții comisari implicați, diferiții uh, comisari care se, trebuie să se ocupe de aceste inițiative, de aceste obiective, au avut posibilitatea de a se implica în finalizarea documentului. Nu pot să-mi asum Uh, personal proprietatea acestui text, ci Comisia per ansamblu își asumă acest text și dorim să continuăm uh, a munci asupra liniilor uh, directoare integrate și de asemenea dorim să continuăm discuțiile cu Parlamentul European pe această temă. În ceea ce privește Grecia, da, recunosc că acest aspect este important, este esențial, e, e poate chiar călcâiul lui Ahile a economiei uh, Uh, europene. Pentru că, datorită Greciei, se văd acum slăb- slăbiciunile economiei europene. Această, această situație, la rândul ei, nu se regăsește în niciunul dintre manualele de specialitate. Comisia, în mod clar nu dorește să submineze un bun sistem social sau model social în Grecia, uh, Uh, prin intermediul toate, uh, tuturor măsurilor promovate, ci ne dorim să obținem o Grecie stabilă, să stabilizăm zona euro și de asemenea să promovăm transparența și de asemenea să creăm uh, niște baze financiare solide pentru creșterea economică. În uh, experiența trecută am avut uh, posibilitatea de a studia și de a compara diferitele crize financiare și pornind de la această experiență avută, dați-mi voie să vă spun că Uniunea Europeană nu se confruntă acum pentru prima dată cu astfel de criză financiară precum cea din Grecia. Am avut deja posibilitatea de a crea și coordona unor, uh, une, unele politici uh, Uh, necesare pentru uh, pentru uh, eliminarea efectelor negative ale unor astfel de crize și în trecut. Bineînțeles, Uniunea Europeană trebuie să colaboreze în acest sens strâns cu statele membre, cu guvernele naționale și să stabilească clar uh, prioritățile. Însă, din păcate, în momentul în care ne confruntăm cu o astfel de panică financiară, este greu să ne îndreptăm înspre o soluție ideală. Însă, cu toate acestea, este important să fim conștienți de dimensiunea socială și uh, de situația pe uh, piața muncii a grupurilor a grupurilor vulnerabile. Cred că în cazul Ungariei măsurile întreprinse de comisie au fost chiar mai dur, dure decât cele propuse acum pentru Grecia. Însă, ă, pornind de la utilizarea instrumentelor de care dispunem, precum econom, ă, Fondul Social European, ne propunem practic să ă, menținem pe linia de plutire cele mai defavorizate regiuni ale Greciei, asta pentru a promova coeziunea socială și, de asemenea, locuri, crearea de locuri de muncă în aceste regiuni. Același lucru l-am făcut și în, în Ungaria. Um, e clar, cele două, două exemple sunt doar într-o oarecare măsură comparabilă, însă, cu toate acestea, uh, e uh, clar că vom putea să um, mergem mai departe. În uh, momentul uh, de față, în ceea ce privește scăderea creșterii potențiale economice în Uniunea Europeană și uh, stabilirea unor noi obiective de creștere economică e un aspect dificil. Ce putem face pentru a obține aceste rezultate? E clar, trebuie să întărim educația, trebuie să investim în capitalul uman, trebuie să Um, le obligăm pe statele membre să-și asume mai multe responsabilități, mai multe angajamente în aceste domenii și credem că dacă lucrurile acestea se vor realiza, vom reuși să recreem un potențial uh, solid pentru creșterea economică, însă pentru acest, nevoie, uh, pentru acest lucru avem nevoie de un exercițiu foarte bine coordonat între Comisie și statele membre. Un, uh... Iar în ceea ce privește CCCTB, știu, spune doamna președinte, că lucrul acesta nu face parte din portofoliul dumneavoastră, dar cu toate acestea vă rog să, să-mi răspundeți la întrebare. Domnul comisar, din fericire, comisarul care se ocupa de taxare în comisia anterioară era tot maghiar și domnia sa mi-a explicat cât de dificilă este uh, este armonizarea fiscală și pe cum trebuie să evităm uh, dumpingul social, trebuie de asemenea să uh, evităm uh, dumpingul fiscal, trebuie să ne distanțăm cât mai mult de aceste proaste practici. Știm cu toții care sunt uh, care sunt uh, dificultățile cu care ne confruntăm în acest domeniu pe, în piața internă, pe piața internă. Nu face parte din uh, mandatul meu, însă voi uh, discuta cu plăcere cu dumneavoastră și despre această uh, temă. Mă întreb atunci care este mandatul care i-a fost dat lui Mario Monti în acest context. Domnule Sercas, vreați să interveniți câteva momente? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să vă întreb dacă vom avea posibilitatea să modificăm acest document pentru ca el să fie mai concret și pentru a ține seama de preocupările noastre. Suntem încântați uh, să-l ascultăm pe domnul comisar uh, care vorbește despre aspectele sociale, dar noi nu vrem ca politica socială să fie doar uh, să facă doar figurație în acest document. Apoi, în ceea ce privește politica de migrație, eh, spuneți că aceasta răspunde nevoilor pieței muncii, dar nu vorbiți despre Organizația Internațională a Muncii iar în uh, platforma de luptă împotriva sărăciei, cum veți ține seama de aceste aspecte pentru ca dimensiunea socială să joace un rol primordial? Primordial, Parlamentul nu va avea posibilitatea să se exprime, doamna Zimmer, jumătate de minut? Da. Dar după aceea încheiem lista. Doamna Zimmer. Aș vrea să revin asupra documentului și să vă întreb încă o dată dacă în strategie se spune 20 de milioane până în 2020 persoane care trăiesc uh, sub limita sărăciei, să reducem acest număr, înseamnă că trebuie să aplicăm standarde minime la nivel european, standarde sociale, care să vorbească de așa numită graniță de risk poverty de 60% din uh, venitul mediu care ar trebui să fie impusă ca standard minim la nivel european, dar aceasta ar trebui să se facă în concertare cu celelalte state. Mulțumesc! Sunt gata să discut uh, posibilitatea unui standard social minim la nivel european. Totuși, ideea din acest document este să avem programe țintite către statele membre, potrivite pentru ele. Nu există nicio metodologie unică ce poate să se potrivească la toate statele membre. Comisia va oferi susținere statelor pentru ca ele să-și dezvolte o metodologie proprie și pentru a reduce rata sărăciei. Rata sărăciei este interpretată într-un context național și trebuie să corespundă cifrelor pe care, corespunde cifrelor pe care le-am prezentat noi în document și eu cred că putem obține acest, putem atinge acest obiectiv nu este imposibil să schimbăm documentul în momentul în care există o voce puternică care să dorească să meargă în aceeași direcție și care să aibă aceleași cerințe. Astăzi am auzit, pe de-o parte, că strategia nu este destul de suficientă de ambițioasă, alții sunt uh, sceptici cu privire la obiective în general, mai ales în legătură cu obiectivul de combatere a sărăciei. Am ascultat ce ați spus, am discutat foarte mult și sper ca concluziile pe care le tragem să fie cele bune, dar în orice caz dialogul cu Parlamentul va continua în lunile următoare. Mulțumesc, domnule comisar, spune doamna președinte. După cum vedeți, nu pentru că ați fost confirmat comisar după o audiere grea în cadrul comisiei noastre, schimburile de opinii sunt mai simple. Deputații noștri sunt deputați foarte exigenți și cred că este rolul legislativului să poarte un dialog cu executivul și sunt convinsă că vom mai avea posibilitatea să continuăm acest dialog. Și mă bucur de el. Acum încheiem ședința comisiei noastre și ne revedem la următoarea noastră ședință pe 16 și 17 martie. Well, let's turn this off.